Cari colleghi, eh, dragi colegi, eh, mulțumim pentru că <laughs> ați venit aproape punctual. Bine, încă poate n-au venit toți membrii comisiei, dar preferăm să respectăm și noi punctualitatea helvetică a doamnei președinte a Confederației Helvetice, doamna Michelin Calmin Rei, care ne onorează cu prezența domniei sale, deci haideți să începem reuniunea. Și împreună cu președinta Confederației Helvetice se află alături de noi și foarte tânăra președinta Comisiei pentru Afaceri Externe a Consiliului Național Elvețian, Anna Markwalder, și alți membri ai delegației elvețiene. Și E o mare plăcere să vă întâlnesc, doamnă președintă. Uniunea Europeană și Elveția au avut întotdeauna legături foarte strânse și de întotdeauna au avut valori comune. Asta înseamnă că Uniunea Europeană și Elveția pot conlucra mm, pentru a încerca să rezolve împreună problemele cu care ne confruntăm. Recent, vizita președintelui Parlamentului European, însoțit de unii președinți de comisii, printre care și comisia noastră a fost reprezentată, nu știu dacă este de față, dar sunt convins că va veni și prim vicepreședintele comisiei noastre, domnul Provera, această vizită fiind mărturie a marelui interes și a, intereselor, și a obiectivelor noastre comune. Uniunea Europeană și Confederația Helvetică au uh, anumite priorități strategice comune, de exemplu Balcanii de Vest, uh, Caucazul de Sud, Iran, Orientul Mijlociu și nu în ultimul rând și Africa de Nord. Ba chiar în ceea ce privește Africa de Nord știu că dumneavoastră v-ați deplasat acolo cu ministra noastră de externe, care spun așa, cu uh, doamna Ashton, v-ați deplasat în Tunis luna trecută la deschiderea oficială a misiunii uh, Uniunea Europeană-Tunisia și ați fost însoțite de colegul nostru Salafranca, de colegul Panțeri, care se află aici astăzi, președintele delegației pentru țările din Maghreb și doamna Neitz, care sunt convins că va sosi în curând, este coordonatoarea grupului liberal din Parlamentul European susținerea dumneavoastră și a țării dumneavoastră în facilitarea unei tranziții democratice a vecinilor noștri din țările arabe este foarte importantă și foarte apreciată de noi toți. Acum uh, nu vreau să mai pierdem timpul, mă grăbesc să vă dau cuvântul dumneavoastră și colegilor. Uh, mulțumesc din nou pentru prezență și din acest moment uh, vă voi asculta cu un mare interes. Vă rog, doamnă președinte, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Dați-mi voie să vă mulțumesc uh, încă de la început uh, pentru această invitație care mă onorează. Iată, mi se oferă ocazia să iau cuvântul în fața comisiei dumneavoastră foarte importantă în legătură cu politica externă a Elveției. Elveția, în multe domenii, este cel puțin tot atât de integrată cu anumite state membre ale Uniunii Europene, cât nu sunt alte state membre cu drepturi de plin ale Uniunii Europene. De-a lungul anilor am dezvoltat un număr important de relații cu Uniunea Europeană. De fapt, sunt 120 de acorduri bilaterale UE-Elveția dintre care vreo 20 de acorduri foarte importante, de exemplu acordul de asociere pentru zona spațiul Schengen, uh, acordul pentru libera circulație a persoanelor și aceste relații sui generis nu pot fi comparate cu niciun alt tip de relații cu state terțe, însă noi suntem considerați ca fiind o țară terță de către Uniunea Europeană și facem parte din sfera relațiilor internaționale Uh, din uh, politica externă a Uniunii Europene cu care e însărcinat Parlamentul European care trebuie să adopte acorduri și tratate internaționale semnate cu Elveția. De aceea uh, îmi face mare plăcere să mă aflu astăzi alături de dumneavoastră și permiteți-mi să fac două observații preliminare înainte de a intra pe fond în legătură cu relațiile UE-Elveția. În primul rând, știți vreau doar să fac o observație uh, în legătură cu schimburile de raporturi de forță pe plan mondial. Astăzi, țările industrializate sau cota lor în uh, materie de creștere uh, din anii 80 până la începutul anilor 2000 a trecut de la, 20 la, de la 60 la 30% și cota Asiei s-a triplat. Asta înseamnă că rolul de prim plan al Occidentului în raportul de forțe global, care era permanent sub o formă sau alta din secolul XVIII și până acum, ajunge la uh, sfârșit. Asta ar fi o primă constatare. A doua constatare ar fi că astăzi trăim într-o lume globalizată, riscurile au o natură globală, riscurile fiind, de exemplu, terorismul, epidemiile, schimbările climatice sau fluxurile migratorii și aceste riscuri nu pot fi combătute de către un singur stat, chiar dacă ar fi prima putere mondială. Asta înseamnă că la nivel multilateral trebuie să punem pe, prin, pe prim plan pluralismul și trebuie să găsim soluții în parteneriat cu alte state. Reacția continentului european uh, la aceste provocări a fost integrarea integrarea europeană, Europa Unită, care crede că astfel poate uh, reacționa mai bine acestor provocări globale. Elveția, sigur că nu este membra a Uniunii Europene, și eu aici voi încerca să vă arăt cum uh, facem noi față acestei situații și cum reușim sau, reuș- sau încercăm să ne eh, sporim influența în lume pentru a ne putea apăra propriile interese, adică securitatea și prosperitatea elvețienilor. Prima direcție a politicii noastre, relațiile cu Uniunea Europeană. A doua eh, direcție, căutarea unor parteneriate privilegiate și eh, punerea accentului spre Est, și a treia direcție, poziția Elveției în politica de pace și în politica de dezvoltare. Deci prima direcție, relațiile între Elveția și Uniunea Europeană. Elveția are o politică europeană, este membra Asociației Europene de Liber Schimb, a Consiliului Europei, a OSCE-ului, și suntem un partener uh, de încredere, de exemplu participăm la reducerea inegalităților economice și sociale în Uniunea Europeană prin intermediul unei contribuții autonome uh, a statele care au aderat din 2004 și până acum. Investim uh, mijloace considerabile, mai mult de 12 miliarde de euro pentru construcția unor transversare alpine, feroviare, care să favorizeze circulația mărfurilor între nordul și sudul Europei. Ne aducem contribuția la politica europeană a Uniunii Europene în zona Balcanilor. Suntem prezenți cu toate instrumentele noastre de politică externă în Kosovo. Ați menționat uh, și dumneavoastră asta, domnule președinte. Suntem prezenți și în Africa de Nord, unde Elveția încă din primul moment uh, al evenimentelor primăverii arabe a fost prezentă cu ajutor umanitar astăzi cu ajutorul pentru tranziție, cu crearea de locuri de muncă pentru țările din această zonă și pentru a uh, ajuta mai ales IMM-urile și inclusiv pentru uh, confiscarea averilor potentaților. Voi reveni la acest subiect dacă îți interesa să intrăm în detalii, pentru că în acest domeniu Elveția joacă un rol uh, de pionier. Împreună cu Uniunea Europeană, cum am spus adineaur, avem 120 de acorduri bilaterale și acest sistem sui generis, ă, care funcționează pe bază bilaterală, este calea, așa numită cale bilaterală. Asta înseamnă că Elveția încheie acorduri în domenii de interes comun. Totuși, e adevărat că purtăm discuții la ora actuală în legătură cu ceea ce numim noi chestiunile instituționale și avem și voința de a intra într-un nou ciclu de negocieri cu un număr de acorduri de fond, de exemplu în legătură, un acord în legătură cu electricitate, altul cu liberul schimb agricol, participarea Elveției la programul Galileo, deci dosare care ne interesează și pe noi și pe dumneavoastră. O, două cuvinte în legătură cu problemele instituționale. Uniunea Europeană ne spune că în domeniile în care Elveția are acces la uh, marile piețe europene, ea trebuie să se conformeze evoluțiilor viitoare ale dreptului european. Noi spunem că suntem gata să o facem cu condiția să se respecte suveranitatea Elveției și ca acest lucru să nu se facă în mod automat, ci respectând și procedurile elvețiene. Sigur, problemele acestea sunt foarte delicate. Ele țin de problema uh, punerii în aplicare a acordurilor între Elveția și Uniunea Europeană și de punerea în aplicare a jurisprudenței europene, precum și uh, de probleme de re, uh, soluționare a unor diferende. Ne aflăm încă în faza preliminară, însă v-aș putea spune că Elveția e un partener foarte important al Uniunii Europene și Uniunea Europeană este un partener de asemenea de mare importanță pentru Elveția. Elveția este partenerul economic al Uniunii Europene, cel de-al doilea ca importanță după Statele Unite și de asemenea și cel de-al doilea client ca importanță. Uniunea Europeană este destinatarul a 60% din exporturile noastre și 80% din importurile noastre cu o, o balanță comercială pozitivă în favoarea Uniunii Europene de circa 24 de miliarde de franci elvețieni. În ceea ce privește politica externă, aici există convergențe, puncte de convergență cu Uniunea Europeană, există domenii în care conlucrăm și uh, am menționat adineauri aceste domenii. Acum, în ceea ce privește cea de-a doua direcție de acțiune, și anume acțiunea noastră spre Est, Elveția și-a dat foarte rapid seama că raporturile de forță mondiale schimbau și că era bine să ne adaptăm uh, rețelele de reprezentare, să punem accentul spre, pe Est. Avem un număr de consulate și de reprezentanțe noi și din anul 2005 încoace am căutat să încheiem parteneriate strategice cu uh, actori importanți internaționali, de exemplu Statele Unite, Rusia, Africa de Sud, Brazilia și alții. E un proces care se află în curs de desfășurare, aș putea menționa și în India. E vorba de un proces care treptat se va consolida este o viziune care ne permite să fim prezenți și să însoțim și exporturile Elveției în aceste țări. În fine, cea de-a treia direcție de acțiune a noastră, și anume poziția Elveției în materie de politică pentru pace și dezvoltare, am încercat ca uh, Elveția să fie un actor tradițional uh, Uh, cu, sigur, rolul său tradițional uh, de neutralitate și mediere. Noi pe scena internațională suntem percepuți ca un actor fără o agendă ascunsă, ca un actor care încearcă să aibă un rol obiectiv cu judecăți bazate pe normele uh, comune de drept internațional public și drept internațional în materie umanitară, uh, iar astăzi noi reprezentăm interesele Statelor Unite în Iran, reprezentăm uh, interesele Georgiei în Rusia, interesele Rusiei în Georgia. De asemenea, am reușit să avem o acțiune de mediere între Armenia și Turcia pentru normalizarea relațiilor între aceste două țări care au semnat protocoalele de la Zurich în anul 2009 și suntem în curs de a realiza un proces de mediere între Georgia și Rusia în vederea intrării Rusiei în Organizarea Mondială a Comerțului. Există și alte procese de mediere uh, în curs. Aș dori doar să mă refer la rolul jucat de Elveția în Orientul Mijlociu, acolo unde Elveția nu joacă rolul unui actor strategic. Acolo Uniunea Europeană are un rol diferit de cel al Elveției pentru că Uniunea Europeană este un actor strategic în calitate de membru al quartetului, Elveția nu este membru al quartetului, rolul nostru în Orientul Mijlociu este unul de respectarea dreptului uh, internațional, umanitar, noi denunțăm încălcările dreptului internațional umanitar, avem de asemenea un rol de mm, susținere. De exemplu, noi am susținut un acord virtual între societatea civilă din Israel și cea din Palestina, acord numit Inițiativa de la Geneva, cu anexele sale care uh, se ocupă de securitatea în regiune și care au fost publicate în cursul acestei veri. E vorba de un document care probabil conține 80-90% din soluțiile uh, care în final se vor regăsi într-un viitor acord de pace. Dar vreodată cunoașteți mai bine decât mine problema în Orientul Mijlociu. E vorba de a reuși să aducem uh, pe unii și pe alții la masa negocierilor. Domnule președinte, acum aș dori să mm, nu uh, mă lungesc cu introducerea mea, ci să avem un schimb fructuos de idei cu colegii dumneavoastră. Mulțumesc pentru atenție. Grazie. Președintele, mulțumesc, doamnă președintă. Mai mulți colegi au cerut să ia cuvântul. În primul rând, ai cuvântul domnul Zvoboda, vă rog. Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamna președinta Consiliului, vă mulțumim pentru prezentarea principalelor dumneavoastră obiective ca austriac, ca uh, austriac sunt evident trist că uh, Elveția nu face parte organic, să zicem, din Uniunea Europeană, dar uh, asta e singura observație generică pe care o vă face. Aș avea mai degrabă niște întrebări că, concrete. Unde vedeți dumneavoastră că încape posibilitatea de îmbunătățire a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Elveția? Uh, Uh, unde credeți, uh, dincolo de problema uh, calității de membru UE, că există domenii în care s-ar putea accentua această cooperare? Elveția este foarte activă în, ultimul, în ultima perioadă, mai ales în perioada mandatului noastră și văd că se realizează mult, la multe acțiuni ale Uniunii Europene. Apoi, Uh, în legătură cu secretul bancar și structurarea acestuia în Elveția. Um, și uh, eu cunosc acest secret bancar, cu toate toată lumea se mândrește și toată Elveția se mândrește. Acum observăm că nu mai este chiar așa de absolut acest secret bancar. Din câte știu, există un acord uh, cu privire la acest secret bancar între noastră și Germania Uh, nu știu dacă este ratificat în Bundesrat sau nu, dar uh, o situație din Grecia, de exemplu, ne preocupă, anume că uh, e posibil ca bogații greci, bogătașii greci să-și fi transferat fondurile eventual ilicit dobândite în Elveția. Și atunci, cum eu, eu nu cred că acest lucru este echitabil, uh, adică să, uh, să-ți ferești de uh, sistemul fiscal banii și vreau să întreb, dumneavoastră în Elveția, ce poziție aveți față de acest fenomen? Cum tratați, dacă există acest fenomen, cum îl tratați? pentru că tema aceasta este de maxim actualesc. Mulțumesc acum domnul Panzeri, care în scurt timp va trebui să ne părăsească, și deci este din același partid, domnul Svoboda. Dau cuvântul fără întârziere. Vă rog, domnule Panzeri. <laughs> e democrați. Da, socialiști și democrați. Dar eu vorbesc în numele socialiștilor și el în numele democraților. Ok, eh, eh. Bine, mulțumesc și urez bun venit doamnei președinte, care ai voi adresa două întrebări. Pentru că ne-am întâlnit și în Tunis acum câteva săptămâni. Dumneavoastră încă, cu ocazia acele, întâlniri, v-ați exprimat disponibilitatea de a colabora la procesele de tranziție prin care trec țările Africii de Nord și nu doar cu ajutor umanitar, ci și pe tema restituirii fondurilor exportate în diverse țări, inclusiv Elveția, de către cei care s-au aflat la putere în țările Africii de Nord. Știu că nu ajunge să declare disponibilitatea ca până la urmă să ai și rezultate practice. Știu că e nevoie și de un proces legislativ și pentru Elveția. Și v-aș întreba cum stați cu acest proces legislativ care ar putea accelera aceste acte de restituire a fondurilor, mai ales pentru țările care au neapărat nevoie de ele. A doua întrebare ar fi următoarea. Dumneavoastră știți că una din temele care vor fi foarte importante în uh, legăturile de cooperare și vecinătate cu dumneavoastră este cea a mobilității. Vă întreb dacă, sigur, menținând suveranitatea și autonomia Elveției, cum declarați de multe ori. Vă aș întreba dacă Elveția ar fi disponibilă să participe împreună cu Uniunea Europeană, repet, cu uh, menținerea propriilor prerogative, în construirea unui nou proces de mobilitate uh, care să implice și malul de sud al Mediteranei ca să evite și o lipsă de coordonare în gestionarea acestui proces. Deci dacă Elveția este dispusă să discute împreună cu Uniunea Europeană eh, pe tema mobilității cu malul de sud al Mediteranei. Mulțumesc! Livului. Mulțumesc, domnule Panțeri, și acum aș da cuvântul doamnei președinte ca dezbaterea să fie mai dialectică. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. I-aș răspunde domnului Svoboda și domnului Panzeri, în primul rând în legătură cu Africa de Nord uh, mai în general și după aceea revin la celelalte teme. În ceea ce privește Africa de Nord, revoltele pe care le-am văzut în sudul Mediteranei au avut uh, un impact și la noi, precum și în Uniunea Europeană. A trebuit să facem față acestor provocări rapid Ehm, Elveția nu avea o relație foarte bună cu regimul tunisian al lui Ben Ali, pentru că noi am criticat regimul pentru lipsa sa de respect eh, față de drepturile fundamentale și astfel am provocat reacții negative eh, din partea puterii tunis- tunisiene. Cu Libia nu avem relații avem relații foarte proaste. Probabil ați văzut ceea ce s-a întâmplat cu cei doi ostateci eh, elvețieni în, deținuți în Libia acum câțiva ani. Relațiile dintre noi au ajuns eh, la un nivel extrem de eh, negativ. Am urmărit ceea ce s-a întâmplat în Tunisia, în Libia și în Egipt și am intervenit nu doar cu ajutor umanitar, dar și cu ajutor pentru perioada de tranziție, pentru crearea de locuri de muncă și, de asemenea, chestiunea banilor magnaților din aceste state a, a fost uh, în atenția noastră. Suedia, uh, Elveția consideră că acești bani nu ne aparțin, dorim să restituim acești bani populației. Nu este vorba de o atitudine nouă din partea Elveției, este o atitudine care datează de mult timp. Am avut o atitudine uh, de pionierat în acest sens. Am reacționat și împotriva spălării de bani, o atitudine foarte severă și avem un pilon prevenție pe această lege care face că intermediarii financiari trebuie să cunoască nu doar dreptul, uh, numele deținătorului contului, ci și Uh, deținătorul economic sau responsabilul economic, care nu este întotdeauna același. De asemenea, avem un pilon pentru blocare, confiscare și restituire a fondurilor. În cazul regimurilor Ben Ali, Mubarak, Gaddafi, am blocat foarte rapid acești bani pentru ca ei să nu poată să fie transferați. Odată acești bani blocați, nu înseamnă că ei sunt confiscați sumele trebuie să treacă prin proceduri judiciare înainte de a putea fi confiscate și restituite. Suntem un stat de drept și aceste proceduri pot să dureze mai mult decât câteva luni. Aici apare dificultatea, pentru că în acest domeniu, în acest sens, am vizitat Tunisia în, cazul, în cadrul forței de intervenție, pentru a afla cum am putea accelera aceste proceduri pentru ca banii care au fost blocați în Elveția și în alte state să poată să revină cât mai repede în Tunisia. De asemenea, am adoptat o lege în Elveția care să faciliteze confiscările în cazul în care statul de origine al, fondul, al fondurilor uh, să fie în valiment. Nu se, este vorba de cazul Tunisiei. Am colaborat cu Tunisia pentru ca aceste, acest proces juridic să uh, poate să fie accelerat. Cu toate acestea, procesul este unul de durată și una dintre modalitățile prin care am putea să accelerăm procedurile ar putea fi să trecem printr-o rezoluția Consiliului de Securitate ONU care să uh, autorizeze confiscarea fondurilor. Însă, până în momentul actual, uh, acest lucru a, a, s-a întâmplat doar în, cauz, în cazul Libiei. Uh, fondurile aparținând statului au fost returnate conform uh, rezoluției ONU, însă uh, a fost uh, o decizie luată de către ONU, de către Comisia pentru Sancțiuni. Uh, în legătură cu celelalte state, Tunisia și Egipt, trebuie să se treacă prin acea, aceeași cale. Mm, se poate utiliza o rezoluție uh, care să permită confiscarea fondurilor și restituirea acestora. Repet, Elveția nu are niciun interes să uh, Uh, păstreze banii care provin din aceste surse dubioase și de aceea uh, am restituit 5 miliarde de franci până acum statelor de uh, din aceste din 5 miliarde de franci elvețieni restituiți, Elveția a restituit 1,7 miliarde. De asemenea, am restituit 800 de milioane de dolari în Nigeria care aparținuseră președintelui al-Bashar. În ceea ce privește intervenția noastră în nordul Africii, m-ați întrebat, domnule Svoboda, în legătură cu domeniul în care am putea să colaborăm cel mai bine uh, cu Uniunea Europeană în domeniul uh, politicii externe. V-am răspuns deja că în legătură cu Africa de Nord. De asemenea, în ceea ce privește Balcanii, avem un parteneriat. Elveția face parte din EULEX și trimite specialiști în Kosovo. Avem o comunitate uh, importantă de o minoritate care provine din Balcani, uh, în, în Elveția și de aceea Elveția este foarte interesată de zona Balcanilor și uh, acest lucru explică și activitățile noastre în regiune unde acționăm împreună cu Uniunea Europeană. Elveția are o politică europeană, chiar dacă nu este membru a Uniunii, și are și o politică de vecinătate cu statele din nordul Africii, precum și cu state cum ar fi Ucraina și alte state care sunt vecine ale Uniunii Europene pe continentul european. Avem aceleași interese convergente și lucrăm mână în mână cu Uniunea Europeană. O altă întrebare s-a referit la secretul bancar. Din nou, dați-mi voie să vă spun că nu ne interesează să avem în Suedia bunuri sau capitaluri care încearcă să scape de fiscalitatea în țara de origine. De aceea am adoptat standardele OECD în 2009 în ceea ce privește schimburile de informații în domeniul fiscal și continuăm această politică adaptându-ne acordurile împotriva dublei impozitări cu o serie de state. Avem peste 30 de asemenea acorduri care au fost adoptate, adaptate la noile norme și așadar uh, se va asigura un schimb de informații uh, și în cazul sustragerii de la plata impozitelor, ceea ce nu era uh, valabil până acum. De asemenea, avem un acord între Elveția și Germania și Marea Britanie în legătură cu impozitarea la sursă. Aici aplicăm strategia fondurilor proprii. Aceste două acorduri au în comun caracteristica că, spre deosebire de fiscalitatea bancară, acordul între Elveția și Uniunea Europeană, care nu este un care nu ține de un impozit, ci o, de o taxă de 35%, o, o taxă care sperăm că uh, va interveni ulterior. Acest impozit la sursă este unul definitiv. Este un uh, impozit pe dobândă uh, care se aplică um, pe unor depozite care se extind mai mult decât uh, la depozitele de economii. Orice cetățean al Uniunii Europene sau din altă parte care își uh, plasează banii în Elveția nu poate să scape așa în acest fel de impozitarea în statul său M-ați întrebat și în legătură cu Grecia în acest sens. Grecia este și ea interesată în încheierea unui acord de acest gen cu, Sued- cu Elveția și întotdeauna am spus că suntem dispuși să negociem cu statele care vor să încheie un asemenea acord. Din nou, nu avem niciun interes să servim ca o țară uh, în care să fie, spre care să fie trimise fondurile deturnate de la impozitarea națională. Vrem să, ca în viitor să avem o compatibilitate între plata impozitelor și uh, respectarea vieții private. Damen und Herren, auch von meiner Seite her freue ich mich. Mulțumim, doamnelor și domnilor și eu mă bucur că am mă bucur că sunt această dezbatere. În ce privește posibilitățile extinse de cooperare între Elveția și Uniunea Europeană, aș sublinea mai întâi că uh, Comisia de Politică Externă a Consiliului Confederației Elvețiene uh, este o comisie care are o mare prioritate politică între comisiile politice ale Consiliului nostru. În principiu văd două posibilități de îmbunătățire a cooperării între UE și Elveția, așa cum eh, a spus eh, doamna președinte, această cooperare este deja foarte strânsă, dar mai există, de exemplu, obstacole uh, economice și comerciale prin faptul că Elveția nu este în mod formal membru a Uniunii Vamale, nu este, face parte în mod formal din piața unică și nu a adoptat încă moneda euro. Însă, 60% din exporturile noastre uh, sunt destinate Uniunii Europene și 80% din importurile noastre provin din Uniunea Europeană. Deci legăturile sunt totuși foarte intense. Uh, am putut conveni până acum doar unele deschideri sectoriale ale pieței noastre. Cred că mai există câteva sectoare în care, în mod reciproc, ne putem deschide piețele, um, asta în interesul atât a Elveției cât și a Uniunii Europene. O a doua posibilitate pentru cooperarea uh, politică este cea instituțională Eh, așa cum a spus și doamna președinte federal, eh, suntem activi în zone de criză, în plan internațional și acolo colaborăm foarte des cu instituții din Uniunea Europeană. Însă, prin noul rol pe care Parlamentul European îl are acum, Parlamentul este mai puternic, mai democratic, cred că se ivește o binevenită posibilitate de cooperare între Parlamentul European și Parlamentul Elvețian. Au avut deja loc schimburi între delegațiile noastre și chiar și schimbul de astăzi este o binevenită ocazie pentru consolidarea dialogului și pentru intensificarea relației noastre. Domnule președinte, am uitat să răspund la întrebarea legătură cu procesul de mobilitate. Facem Schengen. face parte din spațiul Schengen și face parte și din acordul de la Dublin. Discuțiile care au avut loc eh, în cadrul Consiliului de Miniștri, Elveția a avut poziții apropiate de majoritatea statelor membre și nu ne-am apropiat de niciuna dintre extreme. Foarte bine. Are acum cuvântul domnul Danjean, președinte al Subcomisiei pentru Securitate și Apărare. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președintă. Ați reamintit pe drept cuvânt rolul pe care Elveția joacă în, uh, cu pregădere și anume rolul de mediere mm, în situații de criză și conflict, inclusiv pe teritoriul european. Ați menționat Balcani într-adevăr, și ați menționat și rolul noastră în Caucaz, care este o regiune foarte sensibilă. Am două întrebări. Ce credeți în legătură, care ar fi posibilitatea ca rușii și gruzinii să reia dialogul care totuși uh, pentru noi este împotmolit. Am văzut la Geneva. Și în ipoteza în care Elveția, cum s-a întâmplat și cu Balcanii, ar dispune de contacte în cele, cu cele două părți și poate să joace un rol uh, de mediere cum vă veți coordona cu acțiunea Uniunii Europene? Cum se petrec lucrurile? Eforturile elvețiene se integrează în uh, cele ale diplomației europene sau aveți un canal specific pe care îl puneți la dispoziția Uniunii Europene? Deci ce, care ar fi mecanismele unui, unui astfel de proces de mediere? Mulțumesc! Da, eh, Mulțumesc, domnule Danjan. Da, Luna, ce care acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte și mulțumim și doamnei Calmi Rei. Uh, bun venit din partea verzilor din Parlamentul European. Și eu uh, sunt uh, din aceeași țară vecină Elveției ca și domnul Svoboda din Austria și eu, ca reprezentant a verzilor austrieci, m-aș bucura foarte mult dacă Elveția ar deveni membra Uniunii Europene, dar este doar un vis. Însă nu înțeleg de ce în Elveția există atât de mulți uh, uh, oameni care, care încă nu vor să discute despre această perspectivă europeană. Uh, câteva întrebări legate de politică externă și apoi secretul bancar. Vorbeați de Balcanii de Vest. Apreciez uh, participarea uh, Elveției la EULEX în raportare pe problema Kosovo a Parlamentului European și știu că există o mare uh, comunitate albaneză din Kosovo în, în Elveția. Um, um, în Uniunea Europeană, însă avem problema că nu toată lumea a recunoscut statul Kosovo din cauza că multe, sunt câteva țări ale UE care încă au probleme cu minoritățile lor proprii. Um, um, noi vrem să spunem doar că întreaga Europa ar beneficia de pe urma recunoașterii uh, totale a Kosovo de către uh, toate țările. În legătură cu problema uh, Uh, expuse deja de colegul Danjean, aș vrea să uh, spun că în ce privește conflictele armate, e foarte important uh, uh, modul în care sunt def- definite diferitele nivele de uh, agresiune și că ar trebui să facem ceva pentru preîntâmpinarea escalării conflictelor Uh, armate. Nu știu cum apreciați dumneavoastră ultimele negocieri um, de la Geneva pe această temă. Și în al treilea rând, în legătură cu secretul bancar, spuneați că uh, Elveția își asumă un rol de pionierat uh, prin noua lege de combatere a spălării banilor, că spuneați că nici nu sunteți interesați să depozitați banii acelora care în țările lor de origine eludează legea fiscală și își duc banii în Elveția, dar uh, dar am auzit din uh, cazuri din Germania și am auzit din surse grecești că în jur de 200 de miliarde de euro ar fi fost depozitați, uh, vorbim de, uh, de patrimoniu privat în, Elvețiu, în Elveția, fără să fi fost impozitate. Acum spuneți că Eh, considerați, luați în considerare posibilitatea eh, încheierii unui acord pe această temă cu Grecia și Grecia interesată de acest lucru. Eh, nu știu, așa ceva durează de obicei foarte mult și cum puteți atunci să creați posibilitatea ca acești bani care probabil, ca să nu zic posibil, probabil au ajuns neimpozitați în Elveția, cum puteți face ca acești bani să devină disponibil uh, aparatului uh, fiscal uh, grec? Mulțumesc! Grazie, onorevole! Mulțumesc, doamne Lunacek, și acum Dau cuvântul domnului Rubic, vicepreședinte al Delegației pentru Relațiile cu Elveția. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Äh, möchte mich ausdrücklich... Mulțumesc, domnule președinte, și vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru organizarea acestei întâlniri. Vreau să cer scuze în numele domnului Gallagher, care nu poate fi prezent, însă uh, mă bucur de această întâlnire și uh, Elveția, să știți că în multe privințe este o, o, un uh, model pentru Europa, cu 10, 26 de cantoane și 3 limbi oficiale. Um, a fost o poveste de succes pentru timp de mult, mulți ani. Noi avem uh, astăzi 27 de state membre și 23 de stat, uh, limbi oficiale. Eu cred că avem așadar ce învăța de la uh, elvețieni și în ce privește taxa pe valoarea adăugată putem profita de pe urma experienței dumneavoastră. Eh, chiar și în cazul șocului financiar, eh, eh, modul în care a gestionat Elveția cazul băncii UBS poate fi considerat exemplar pentru noi. În domeniul energiei, mă bucur că păstrați contactul cu forțele, în special cele pozitive din Iran și că vă asumați rolul de mediator acolo. Eh, eu cred eh, de asemenea că trebuie să ne concentrăm atenția pe aceia care împreună cu noi sunt dispuși să dezvolte strategii pozitive și, să, și care nu, au, eh, nu sunt tarați pe seama drepturilor omului. Ne-am bucurat dacă Elveția ar adera la ESA, Agenția de Reglementare Europa, Europeană, pentru ca acele conducte și canale de transmitere a energiei care trec prin Elveția să poată fi exploatate mai bine. Elveția ar putea, uh, prin capacități de uh, stocare a energiei, să uh, contracareze lipsurile temporare care apar acum după închiderea primulor, primelor centrale atomoelectrice. De asemenea, prin programul Mundus uh, și uh, cu participarea institutelor de cercetare elvețiene, Elveția ar putea să ofere impulsuri foarte importante uh, partenerilor europeni. Mă bucur că merge așa de bine cooperarea cu Elveția și m-aș bucura să meargă și mai bine. Vă mulțumesc! Onorevole Rubic, onorevole Salafranca. Mulțumesc, domnul Salafranca. Gracias, eh, señor presidente. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnă președinte. Este binevenită prezența dumneavoastră aici. Îmi exprim și satisfacția în legătură cu faptul că ați lansat la lansarea grupului de intervenție din Tunisia. Am fost acolo acum câteva săptămâni și am văzut contribuția pozitivă a Uh, țării dumneavoastră cu lupta împotriva spălării de bani uh, și încercarea de a returna banii uh, care aparțineau foștilor responsabili politici. Îmi pare rău că am ajuns foarte târziu la această reuniune, însă Elveția trebuie să fie un partener al Uniunii Europene în marile probleme la scară planetară. Mă refer aici la criza datoriei, economia digitală, lupta împotriva terorismului și criminalității organizate în conflicte ca uh, acest, cum ar fi în Columbia, Elveția a dat dovadă că este foarte uh, angajată și în lupta împotriva terorismului și de asemenea în ceea ce privește protejarea dreptului mediului înconjurător și a resurselor naturale. Trebuie să uh, avem o cooperare în ceea ce privește energia și, în special, imigrația, fiind parte din spațiul Schengen. Elveția împărtășește cu noi uh, uh lupte, lupta împotriva uh, uh provocărilor democratice. Uh, cu multă prietenie vă spunem că ar trebui să încercăm să ne concertăm atunci când avem poziții comune pe scena internațională pentru a nu avea poziții opuse. Am uh, pierdut alegerile la președinția adunării generale cu un candidat uh, european, când candidatul uh, elvețian a uh, Uh, câștigat la diferență de un vot, uh, uh, dar care a furat trei voturi din partea Uniunii Europene. Cred că prezența dumneavoastră în, în Tunisia a fost una salutară și uh, depindem foarte mult de ajutorul dumneavoastră în aceste procese de ajutorare a tranziției. Mulțumim, domnule Sara Franca, și în încheiere, domnul Schwab. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, Vreau să mulțumesc și eu doamnei președinte federal Calmirae pentru vizita sa. Prin prezența dumneavoastră, prin vizita dumneavoastră arătați că uh, luați foarte în serios acest parlament cu competențe sporite recent. Uh, pot să vă spun că uh, gradul de inter, integrare al uh, Elveției în uh, Uniunea Europeană face ca această Comisie de Afaceri Externe să fie poate un organ prea politic chiar pentru a primi un reprezentant al Elveției. De aceea vă invităm, doamnă președinte, dacă veniți data viitoare, să nu ne vizitați doar pe noi, ci poate și să faceți vizite și în alte comisii de specialitate ale Uniunii Europene. În ce privește uh, Eh, eh, afirmația dumneavoastră că, că nu faceți parte încă din piața internă europeană, eh, aș zice că este o afirmație extrem de curajoasă, pentru că dacă vedem care sunt schimburile comerciale atunci și care este volumul acestora, atunci trebuie să vă spun, doamnă președinte, că sunteți una din țările cele mai active pe piața internă europeană și evident că ne vom bucura cu toții dacă aceste volume vor crește și mai mult. În același timp, înțelegem că există, um, uh, există dificultăți pentru dumneavoastră în a accepta anumite reguli de joc din partea noastră, pentru că democrația participativă, a sistemul dumneavoastră particular, este totuși unul uh, foarte special. Um, însă, credem că încape totuși loc de cooperare mai bună și sperăm că veți duce cu dumneavoastră un mesaj pozitiv din partea noastră. Mulțumesc! Mulțumesc acum doamna președinte are tot timpul necesar la dispoziție pentru a răspunde. Vă rog! Voi începe cu politica de pace și de mediere mi s-a pus întrebarea în legătură cu relațiile între Georgia și Rusia. Aș spune că avem un rol de mediator, acționăm în mod obiectiv între cele două părți, avem un rol de mediator și în procesul de aderare al Rusiei la Organizația Mondială a Comerțului, acest lucru nu este la fel de simplu ca găsirea unui sistem de control al mărfurilor, un sistem care să fie neutru din punct de vedere al statutului. Apare și problema Abhaziei și a Oseției de Sud. Este dificil să ai un rol de mediator în această afacere și dificultatea și mai mare este faptul că cele două părți reacționează în mod emoțional în, a, în acest conflict. Ni s-a cerut să jucăm rolul de mediator de către cele două părți. Noi nu intervenim niciodată fără cererea expresă a ambelor părți nu intervenim în mediere din proprie inițiativă. Ambele părți trebuie să fie de acord. Așadar, cunosc bine cele două părți și nu am comentarii de făcut în legătură cu poziția politică în legătură de una sau cealaltă parte. Poziția mea de uh, mediator mă obligă să fiu neutră. Trebuie să ajungem la un compromis care nu va satisface nici o parte, nici alta, însă întotdeauna un compromis, însă acest compromis ar trebui să permită Rusiei să adere, să adere la OMC. Nu ne coordonăm foarte mult cu Uniunea Europeană pentru că noi am acționat la cererea părților. Uniunea Europeană nu este nici Georgia, nici Rusia. Noi lucrăm ca mediator între cele două părți, însă, oricum, ținem să informăm actorii interesați de pe scena internațională și informăm și Uniunea Europeană în legătură cu eforturile și evoluția lor, pentru că și Uniunea Europeană este în negocieri cu Rusia pe plan comercial în legătură cu aderarea Rusiei la OMC. În legătură cu celelalte procese pot să spun același lucru în cazul Armeniei și Turciei. Există întotdeauna o legătură cu uh, partenerii europeni, însă legătura este doar una de informare, pentru că nu acționăm la mandatul Uniunii Europene sau a Statelor Unite, ci uh, în urma cererii părților. În ceea ce privește Kosovo și Balcanii, Participăm la EULEX în Kosovo, participăm la CAFOR. Este unul din, una dintre puținele state în care unul dintre puținele state unde Elveția are o prezență militară, o prezență armată. Avem un contingent de aproape 200 de persoane în Kosovo Uh, participăm la EUFOR în Bosnia cu un contingent militar mult mai mic. Pentru noi, Kosovo reprezintă o problemă importantă uh, pentru că avem o comunitate kosovară în Elveția. Elveția a fost prima, primul stat care a promovat politica status before standards. Deci că nu se vor uh, să nu se va ajunge la progrese în ceea ce privește drepturile omului dacă nu există un statut care să fie recunoscut. Mă veți întreba atunci ce se întâmplă cu Kosovo, cu respectarea drepturilor omului și statului de drept care nu se ridică la standarde europene. Este foarte adevărat, însă, cel puțin acolo avem un interlocutor. Avem un interlocutor cu care putem dialoga cu care Uniunea Europeană poate să dialogueze, avem o prezență în Kosovo și acest lucru este un avantaj uh, spre deosebire de situația nedefinită și incertă de dinainte. În legătură cu întrebarea legată de secretul bancar, cele 200 de miliarde au părăsit Grecia, însă asta nu înseamnă că au ajuns neapărat în Elveția. Nu știm ce se află în seifurile uh, Uh, elvețiene. Nu toți banii din lume ajung în Elveția. Din nou, suntem pregătiți să începem discuțiile cu Grecia, care s-a, și-a arătat interesul uh, să introducă un impozit asupra dobânzii la sursă, uh, să putem să ajungem la, la un acord cu Grecia, la fel cu, ca, da, asemănător cu acordurile pe care le avem cu Germania și cu Regatul Unit și alte state uh, pot să fie interesate în asemenea acorduri. Nu trebuie să fie neapărat vorba de state membre. În ceea ce privește procesul de integrare, vă mulțumesc, domnule Rubic, că ați spus că procesul de integrare, așa cum este văzut el în Uniunea Europeană, este vorba de un proces care a durat 120 de ani și care a ajuns la Uh, formarea Suediei, uh, Elveției care nu a fost un stat suveran până în secolul 20 aproape. Uh, avem acum un stat care are drepturi, de va, drepturi vamale, anumite puteri la nivel federal. Acest model poate fi văzut și ca un model de integrare în cadrul Uniunii Europene. Comisia Europeană are un sistem, avea un sistem de rotația președinției, care este comparabil cu sistemul de rotație prezidențială în Consiliul Federal Elvețian. În ceea ce privește problemele energetice, în acest domeniu, noi negociem cu Uniunea Europeană un acord pe probleme de electricitate, în special tranzitul energiei electrice și a energiilor regenerabile. Elveția este un stat de tranzit între nordul și sudul Europei și din acest punct de vedere și Uniunea Europeană și Elveția sunt interesate să existe un acord. Acest acord a fost oarecum întârziat datorită faptului că există probleme interinstituționale unul dintre dumneavoastră a spus, probabil domnul Schwab, că a spus că Elveția nu face parte din piața internă. Elveția are un acces sectorial la piața internă. Avem acces la domeniile acoperite de acorduri, însă nu avem acces general pe piața Uniunii Europene. Aici este vorba de acorduri bilaterale sectoriale avem parteneriate doar în domeniile acoperite de către acorduri. De exemplu, avem parteneriate în domeniul, în domeniul fiscal, în, avem parteneriate în domeniul migrației, în domeniile acoperite de acordul de la Dublin. Accesul la piață în anumite domenii ale pieței agricole, de exemplu, doar în domeniile acoperite de acorduri. Nu avem un acces general. Elveția nu este membra Uniunii și aceste acorduri bilaterale uh, fac dificilă situația în care Elveția ar a putea să adopte automat uh, legislația europeană. Există probleme instituționale și în Elveția, care, pe care încercăm să le rezolvăm pentru a ne facilita accesul la uh, piața europeană. Și pentru noi uh, există o primejdie să pierdem din vedere obiectivul uh, din cauza problemelor de gestionare a acordurilor bilaterale. Acum avem discuții legate de problemele instituționale cu Comisia Europeană, domnul Barroso și cu mine. Suntem pentru o abordare de ansamblu și coordonată. Dosarele de interes pentru ambele părți sunt în discuție, inclusiv problemele instituționale, și aceste teme trebuie să fie negociate în același pachet, al treilea pachet de negocieri bilaterale cu Elveția. Din nou, pentru Elveția, modalitatea de a avea un parteneriat privilegiat cu Uniunea Europeană uh, este foarte importantă. Dorim să consolidăm relațiile cu Uniunea Europeană. Status quo-ul nu reprezintă o soluție, trebuie să dinamizăm și să consolidăm Uh, acordurile bilaterale, nu va fi ușor nici pentru Uniunea Europeană, nici pentru Elveția, însă dorim să fim constructivi în parteneriatul cu Uniunea Europeană. În ceea ce privește problemele de vecinătate evocate, acestea există între vecini, deseori apar probleme din nou avem grupuri de lucru care caută să găsească soluții practice la problemele de vecinătate care pot să apară. Avem grupuri de lucru tripartite și aceste probleme își vor găsi soluția. Noi trecem prin aceleași probleme în relațiile cu statele vecine. Societățile comerciale elvețiene uh, acționează foarte greu pe teritoriul italian sau francez datorită obstacolelor în calea liberei circulații. Trebuie să găsim soluții într-un sens și în celălalt sens, pentru că vorbim aici de libera circulație a persoanelor. Elveția a acceptat prin vot popular acordul de, liber schi- de liberă circulație a persoanelor am acceptat acest acord cu măsuri însoțitoare care garantează persoanelor din Uniunea Europeană care lucrează în Elveția aceleași condiții salariale și de lucru ca și condițiile din Elveția pentru a nu avea loc un dumping salarial, dar există și dificultăți. Sigur, există asemenea probleme și între statele membre ale Uniunii. Însă situația Elveției este una specială. Un număr foarte mare de imigranți vin să lucreze în Elveția. În 2008, aproape 4.000 de germani au venit pe lună din regiunea Zurichului. Și avem 250.000 de persoane care călătoresc din Uniunea Europeană pentru a munci în Elveția. Suntem foarte deschiși, însă măsurile însoțitoare care au fost acceptate în același timp cu acordul de liberă circulație sunt extrem de importante pentru a accepta acest aport de resurse, de mână de lucru străină de care avem nevoie, dar care câteodată Uh, este văzut ca o, o concurență neloială față de mâna de lucru locală. Nu cred că suntem singurii care trecem prin asemenea probleme și întotdeauna noi avum, am avut o uh, părere constructivă atunci când ne așezăm la o masă de negocieri, ar trebui să fie posibil să rezolvăm lucrurile în mod practic. Yes, cred că am răspuns, dar doamna Margvalde poate dorește să adauge ceva. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vreau să mai subliniez încă o dată că pentru statele membre ale UE Provocările sunt aceleași ca și pentru Elveția și tocmai de aceea cred că cel puțin în ce privește politica externă avem tot interesul să abordăm aceste provocări împreună și de aceeași manieră. Uh, acest lucru este valabil atât pentru Balcanii de Vest, cât și pentru Africa de Nord și ca, ca zona Caucazului în baza poziției noastre geografice, dar și a istoriei noastre, a limbilor vorbite în Elveția și în baza diversității culturale care caracterizează țara noastră, suntem prin natura lucrurilor adepți ai valorilor europene și tocmai de aceea avem și uh, relații excelente bilaterale atât cu statele membre cât și cu uh, Uniunea Europeană. Și noi am avut o o criză a, do- a, a datoriilor în Elveția, dar asta acum 20 de ani. În urma unei crize imobiliare, statul a fost nevoit să salveze mai multe bănci mici și mijlocii, ceea ce a condus la îndatorirea o, bugetelor publice, îndatorarea lor. Ă, parțial, am uh, soluționat această chestiune prin uh, pachete de uh, economisire și raționalizare a cheltuielilor bugetare. În același timp am instituit și un instrument de, pe care noi l-am numit frâna îndatorării, astfel încât în anumite condiții să poți reacționa la uh, realitățile uh, conjuncturale ale momentului fără să uh, crești povara datoriei publice pentru guvernul sau legislatura care urmează. Elveția este așadar um, și ea afectată de criza datoriilor și de criza financiară pe ca, prin care trec uh, diferite state membre ale UE. Domnule Schwab, de iure, Elveția nu face parte din piața uh, internă, dar uh, de facto este extrem de bine integrată în piața, uh, Uniune, piața internă, uh, numai, numai puțin de 1,1 milioane de cetățeni UE locuiesc și muncesc în uh, Elveția, câte vreme 400 de mii de elvețieni uh, trec zilnic uh, frontiera pentru a lucra într-unul din statele vecine ale UE. Și din partea mea vreau să, uh, să-mi exprim uh, gratitudinea și recunoștința pentru uh, această posibilitate pe care ne-ați dată pentru schimbul de experiențe și de opinii parlamentar. Uh, Eh, și sper că acest schimb va exista și în viitor între Parlamentul Uniunii Europene și Parlamentul Elvețian. Vă mulțumesc! Grazie, președinte, grazie. Președintele, mulțumesc, doamne președinte, și mulțumesc și doamne Mark Walder. Eu aș dori prin aceste mulțumiri să uh, interpretez, să le interpretez ca un interes al colegilor în uh, relațiile aceste reciproce. În legătură cu cele spuse de doamna Marvalder uh, față de comentariile domnului Schwab, aș adăuga că, iată, astăzi am avut o dezbatere complementară față de ceea ce se întâmplă în diversele comisii care se ocupă de domenii specifice de interes bilateral. Transporturi, servicii financiare, Mm, și nu neapărat mediul sau altele. Și ne-am gândit ca astăzi să vorbim împreună de aceste aspecte, pentru că e un scenariu uh, ce ține de politica externă în diverse forme. Nu e uh, vorba doar de un uh, sector determinat cu, în care să existe acorduri bilaterale și scopul întâlnirii noastre mm, e susținut și de faptul că pe durata călătoriei domnului președinte Buzek în uh, Elveția, el a fost însoțit și de președinții unor comisii care sunt interesate în uh, aceste acorduri. Deci există și un uh, cadru general care merita să-i se acorde atenție de către comisia noastră. Mulțumim încă o dată și vă urăm succes și drum bun pentru reîntoarcerea în Elveția cu dorința eventual de a organiza o altă întâlnire în Elveția în curând. Mulțumesc din nou!

Uh, abbiamo 10 eh, minuti di Președintele, facem o pauză de 10 minute pentru că votul trebuie să înceapă atunci când este el programat, deci la orele 16.30. Deci suspend reuniunea pentru 10 minute. Vom uh, reveni cu voturile. După cum tocmai spune prietenul nostru, domnul Atkins, ne vom întoarce punctual la 16.30. Va bene. bene, allora sono le 16.30, quindi... le... putem să reluăm lucrările, să trecem la vot, pentru că este uh, ora 4 și jumătate, dar vă rog să-mi dați voie să schimbăm ordinea votului, deoarece colega uh, Macovei încă nu a ajuns printre noi. Uh, este, are activitate și în altă comisie. Deci dacă sunteți de acord, aș spune să începem cu ultimul punct de pe ordinea de vot și să o luăm, deci, caracul, practic, și să ajungem uh, în ultimul rând la punctul 8, uh, ca să poată și colega Macovei să uh, fie de față. Deci dacă sunteți de acord, aș începe cu punctul numărul 10. Sprijinul Uniunii Europene acordat uh, Curții Penale Internaționale, confruntarea provocărilor și depășirea dificultăților cu uh, acordul uh, raportorului, domnul Chrysler Dörfer. Deci sper că aveți la dumneavoastră cartela de vot și începem cu, nu, 62 s-a retras, deci amendamentul 63. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri se respinge. Acum amendamentul 64. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 65. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 66. Pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 67. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 68. Pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă, cred, dar nu sunt sigur, așadar a spune să verificăm, facem un test, să vedem dacă uh, 68 a trecut sau nu. Am deschis votul, 68. Sì, sì. Chiusa la votazione. Am închis votul. Da, e clar. 21 la 14, deci se adoptă. Bun, 69. Cine e pentru? Împotrivă. Obțineri. Se respinge. 70 și 71 au fost retrase. 72 așadar cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 73 74 retrase. Deci Bun, 72, dacă vreți verificăm. Am deschis votul electronic la 72, verificăm. Eh, sempre qualcuno non vota con la... Văd că cineva nu votează, nu-și folosește cartela, dar oricum închid votul. 22... 22 eh, de voturi împotrivă, 17 pentru. Da, deci se respinge. Bun, ajungem la 75. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 76 pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 77 pentru, împotriva, abțineri, cred că se respinge, dar nu sunt sigur. Deci verificăm 77. Votul electronic este deschis. La votazione è aperta. La votazione è chiusa. Voto Sanchis. Și nu, se adoptă cu 25 la 19. Bun. 78. Acum cu amendamentul oral 1. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 79 a fost retras. 80. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. 81. Cine e pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul numărul 1 acum. Cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Deci trecem la 86. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 2. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 86. Nu, compromisul numărul 3, spune președintele. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 91 acum. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 93. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 94. Pentru, împotrivă, abțineri. Aici cred că a fost respins, dar hai să controlăm. Am deschis votul electronic la 94. Votazione. Chiusa la votazione. S-a închis votul și avem 23 de voturi împotrivă, 22 pentru, deci se respinge. Bun, 95 cu amendamentul al 2. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 96. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 97. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 98. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 99 cu amendament oral 3. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 100 cu amendament oral 4. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 103. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 104. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 105. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 106. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 5. Cine pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 111. Pentru. Împotrivă. Abținere. Se respinge. 114. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115 retras. 116. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 117 și 118. Identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 119. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum 120, nu, s-a cerut verificarea la 122. Am deschis votul electronic. Aperta la votazione. 122. Qualche volta dorme anche Omero. Da, câteodată până și Homer mai adorme. Chiusa la votazione. Am închis votul avem 35 de voturi împotrivă și 21 pentru, deci se respinge. Și trecem așadar la 127. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 130 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 132 și 133 identice, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, au fost respinse. Dar nu, nu sunt convins. Am deschis votul electronic de verificare pentru 120, 132 și 133. Sigur, se poate întâmpla. Pa. Chiusa la votazione. Am închis votul. Aprovato, 31. A, iată, adoptate, 31 la 26. Mai bine 4 ochi decât 2. Bun. Compromisul numărul 8. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 137. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 138. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. O, compromisul 9. Acum. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 10. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 150, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 11, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 153, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 155, cine e pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 156 pentru, împotrivă, abțineri, cred că a fost respins, dar prefer să verificăm. 156. Am deschis votul electronic. Electronică. Chiusa la votazione. Votul s-a închis. Da, 30 de voturi împotrivă, 24 pentru. Deci se respinge. Bun, 157. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 163. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 164. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 165. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 166, cine pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 167. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 168. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 170. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 171. Pentru, împotrivă, nu, aici nu e clar, așadar verificăm prin vot electronic. 171. Am deschis votul electronic. Chiusa la votazione. Am închis votul electronic și avem 29 contra 31 pentru, deci are avantaj de două voturi adoptat. 172 acum, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 174 pentru, Împotrivă, abțineri, se respinge. 175, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 13, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 179, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 180, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 184. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 15. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 189. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 190. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 191. Cine pentru? împotriva, abțineri, se respinge. 192 cu amendament oral 7. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 193 și 194. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, cred că au fost respinse. Bun, 195 cine pentru? Împotrivă, abțineri, bun, aici controlăm. Deci 195 uh, vot electronic, pentru că lucrurile nu sunt clare. Am deschis votul la 195. Chiusa la votazione. Am închis votul. Avem 34 uh, pentru, 26 împotrivă, deci se adoptă. Bun, compromisul 16. Cine e pentru? Împotrivă. Nu, nu, dacă n-ați ridicat mâinile. Bun, oricum, da, compromisul de cel votat Deci amendamentul 200, dar vă rog să ridicați mâna, că dacă nu trebuie să continuăm să verificăm. Bun, 200, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 201, pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 202. Nu, vreți să controlăm la 201? Bine. Bun, controlăm 201, am deschis votul electronic. 201. Chiusa la vot. Am închis votul și avem 28 uh, pentru, 31 împotrivă, de deci se respinge. Bun, 202, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 203, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 204, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 17, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 211, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 212 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă. Bun. Nu, vreți să controlăm. Bine, 212, controlăm. Când spun că avem dubii, totdeauna spuneți că să controlăm. Bine, foarte bine, am deschis votul. Sembrava approvato, però vediamo. Chiusa la votazione. Am închis votul și avem 31 la 29. Da, de deci se adoptă. Bun. 216 acum. Cine este pentru? Nici, nimeni nu e pentru 216? Ba da, totuși. Deci iată, ridicați mâinile. Bun, cine este împotrivă? Abțineri? Bun, a, asta a fost respins. 217 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 218 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 219 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 221 pentru, împotrivă, abțineri, nu, aici nu e clar. 221, verificăm, am deschis votul electronic. E divertită, eh? Da, da, văd că vă distrați. Bun, am, de, am închis votul, deci 34 la 28 se adoptă. Deși s-a făcut propagandă de către cei din partidul meu. Bun, avem 1 și 2. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Nu, dar dacă nu ridicați mâinile, trebuie să controlăm și aici. Deci 1 și 2. Vă că v-ați cam săturat de voturi. Bun, am deschis votul electronic. La 1 și 2. 1 per 2. Alțate le mani, se no, devo continuare. După aceea, dacă nu ridicați mâinile, iată, vom mai pierde vreme în continuare, vă rog. Bun, am închis votul. Te fatta po. Da, e 61 la 1, văd că vă bate joc de mine. Volete prendermi in giro, ai vol- E clar, vă bate joc de mine. Ierò gli occhiali. Ați peste picior și eu trebuie să-mi schimb ochelarii. Bine. Avem amendamentul 3. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6, 7 și 8, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 10, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 14. Pentru, împotriva, abțineri și se adoptă. 15. Pentru, împotriva, abțineri, nu. Aici nu e clar. La 15 verificăm prin vot electronic. Am deschis votul. Am închis votul electronic. 36 la 26, deci se adoptă. Bun. 16. Nu, vă rog, domnul Watson. Um, I'd like to ask how many... Domnule președinte, aș vrea să știu câți membri PPE sunt în sală și câți votează și câți sunt uh, autorizați să voteze. Pentru că cred că se votează mai mulți uh, membri PPE decât au dreptul să voteze. China electronic. Președintele, de aparatul electronic ne poate furniza imediat informațiile și să vă și răspundă la întrebare. Eu sper că aparatele funcționează, dar trebuie să se facă în mod automat. Până acum se pare că nu există nicio anomalie. Așadar, am supus la vot 16. Bun, trecem la 17. Cine e pentru? Împotrivă. Contrari sul 17. Împotrivă la 17. Cine e împotrivă? E respinto, però... Se respinge, dar n-am supus la vot 16, se pare, așadar, 16. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, acum trecem la 18. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 19. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 18. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun, amendamentul 23. Cine e pentru? împotriva, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 25 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 26 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 27 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 28 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 29 și 30 identice. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 34. Cine este pentru? Împotrivă. Da, cred că a fost respins, dar aș dori să verificăm. Deci, am deschis votul pentru 34. Am închis votul. Nu, nu, se adoptă. 34 la 28. Bun. 35 și 36. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, compromisul 20. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 44. Cine este pentru? Împotrivă, nu, nu e clar la 44. Am deschis votul electronic. 44 votăm. Da, am închis votul și, da, egalitate, 31 la 31. De, de aia nu era clar, deci se respinge. Bun, compromisul 21, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 22, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Bun, amendamentul 52, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 54, acum cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 55, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 57, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Vreți să controlăm? Bun. 57. Foarte bine. Am deschis votul. Bun, am închis votul la 57 și... Da, 31 la 30, deci se adoptă. Bun, 59 acum, cine pentru? Împotriva, abțineri, se respinge. Bun, 61, cine pentru? Împotrivă. Controlare. Aici trebuie să controlăm la 61. Am deschis votul. Chiusa la votazione. Bun, am închis votul și rezultatul este 37 la 24, deci se adoptă. Bun, trecem la mm, opinia Comisiei FEM. Deci, avem alineatul 1. Nu, acestea sunt acoperite. Bun. Trecem la 6. Alineatul numărul 6. Cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, numărul 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 acum. Nu, la alineatul 10, FEM 14. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Ă, Aliniatul 11. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, acum considerentul A. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul B. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul C. Cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun toate celelalte sunt acoperite. Bun, trecem la votul final, vot electronic. Am deschis votul. Chiusa la votazione. Am închis votul și, da, 61 la 1. Triumf pe, al raportorului. Bine, allora abbiamo... Foarte bine. Acum avem uh, Convenția Regională în domeniul regulilor de origine preferențiale pan-euro-mediteraneene, punctul numărul 9, pe Ion. Doar vot final avem. Deci am deschis votul, raportorul nu este în sală, dar asta este, nu avem nimic de discutat la punctul ăsta. Haideți să lipsesc 10 voturi. Parere pe Ion. Parere Ion. Man... E vorba de uh, Ion. Lipsesc încă șa- lipsesc șase voturi. Bine, dacă nu vreți să votați, asta este. Eu închid votul. Avem 50 pentru 3 împotrivă o abținere. Bun. Ultimul vot. Acordul între uh, Uniunea Europeană și Australia privind prelucrarea și transferul datelor din registru cu numele pasagerilor PNR de către transportatori aerieni către serviciul vamal și de protecție a frontierilor din Australia. Uh, Dama Macovei e raportare. Bun. Amendamentul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum vot final. Am deschis votul electronic. Ecco, the second Pasqua. Bun, 51 de voturi pentru, 8 împotrivă, felicităm uh, raportarea și uh, raportul este adoptat. Iar acum cedez președinția celui mai nobil vicepreședinte, domnul Pașcu, și urez succes. Ok, let's uh, move along. Haideți să trecem mai departe, stimați colegi. Mi-aș dori ca cei care au alte treburi și trebuie să părăsească sala să o facă pentru a putea continua. Trecem la recomandările adresate Consiliului, Comisiei și Serviciului de Acțiuni Externe privind negocierea acordului de asociere UE-Georgia și îi dau cuvântul domnului Cristof Lisek din partea PPE. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowne panie i panowie. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi. Nu vreau să uh, vă rețin atenția prea mult timp. Vreau să vă spun de aceea doar că am deosebita plăcere să spun că au fost depuse doar 59 de amendamente. În unele cazuri aceste uh, amendamente au fost uh, aproape identice sau chiar identice unele cu altele, deci practic au fost mult mai puține amendamente pe fond. Deci cred că ne-a mai rămas suficient uh, timp pentru a realiza un text consolidat. Vreau să mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru colaborarea de până acum. De asemenea, amendamentele nu schimbă în mod semnificativ mesajul central al acestui raport, iar unele amendamente chiar uh, merg mai departe decât uh, ceea ce am uh, formulat eu în aceste recomandări. În special, amendamentele recunosc reformele care au fost desfășurate până acum în Georgia, recunosc progresele realizate în combaterea corupției și așa mai departe. Când vorbim despre Georgia, evident trebuie să ne gândim și la uh, situația complexă a ocupării Abhaziei și uh, Oseției. Uh, teritorii din aceste regiuni sunt ocupate de Georgia. Și apoi mai este și chestiunea recunoașterii politice eh, a Abhazei și Osetiei de eh, Sud eh, ca state independente o recunoaștere unilaterală din partea Rusiei. Oricum, vă mulțumesc pentru amendamente și, după cum vă spuneam, majoritatea amendamentelor nu pun sub semnul întrebării filonul central al acestui raport. Există câteva amendamente, uh, de exemplu, din partea colegului Fayon din grupul socialiștilor și democraților, amendamente care uh, evidențiază deficitele uh, la nivelul justiției, sistemul judiciar din Georgia, dar care vizează și uh, regimul de proprietate, independența uh, mass media, accesul la informații însă uh, pot să spun încă de pe acum că um, văd, se poate întrevedea, o, fără nicio îndoială, o, o, um, compromis aici. Uh, sunt dispus să uh, realizez un dialog constructiv cu toți autorii amendamentelor majoritatea covârșitare a amendamentelor vor putea fi integrate în întregime în text. Asta fără nicio îndeală. Mulțumim. Hvala lepa, eh, gospod predsedujoči. Hvala lepa tudi. Eh, Mulțumesc, eh, domnule președinte. Mulțumesc și colegul Licek pentru recomandare. Deci, felicitări. Numărul de amendamente nu este prea mare și cu siguranță că se vor găsi și compromisuri. Eu sunt dispusă să vorbim și în uh, cele ce urmează despre puncte de vedere uh, ce am putea să le mai conciliem împreună cu raportorul. Raportul uh, recunoaște uh, progresele uh, imense realizate de Georgia și chiar și amendamentele ceva mai critice nu înseamnă că ne împotrivim Georgiei, că suntem împotriva acestei țări, ci doar că dorim ca Georgia să se apropie și mai mult de valorile noastre europene. Atât raportorul cât și noi am subliniat că Abhazia și Osetia de Nord trebuie integrate în Georgia. Credem că teritorii ocupate este o sintagmă bianealasă, este un semnal transmis uh, gruzinilor uh, care nu trebuie să aplice uh, violență în aceste teritorii. În ce privește independența sistemului judiciar, au fost deja transpuse reforme importante în justiție, procesele au fost accelerate, multe lucruri s-au lămurit, dar mai sunt încă lucruri de făcut, în special în ce privește independența justiției. Uh, în ce, uh, în, în ce privește rezervele noastre, trebuie să solicităm în continuare zero toleranță pentru uh, corupția minoră um, trebuie să solicităm o, o schimbare a acestei zero toleranțe pentru că, um, pentru că în închisorile din eh, Georgia condițiile sunt extrem de dificile și persoanele sunt, eh, deținuții sunt eh, privați de libertate disproporționat de mult față de față de faptele pe care le-au comis. În ce privește munca avocaților, semnalele noastre indică că există în continuare dificultăți în exercitarea acestei profesiuni libere, că nu se poate exercita în mod liber această profesie, că încă se exercită presiunea asupra avocaților. Există progrese în ce privește dezvoltarea uh, în direcția democratizării și uh, în direcția statului de drept, însă Eh, trebuie să solicităm Georgei să își accelereze eh, ritmul de democratizare. Legea muncii. Există eh, diferențieri în aceste legi care nu sunt binevenite și există se prevede se prevede o o libertate totală în uh, ce privește uh, disponibilizarea de uh, personal um, și singurele drepturi pe care le au lucrătorii le parvin prin calitatea lor de membru al anumitor sindicate ale angajaților. Eu cred că este nevoie de mai multă democrație, de mai multe mai multă protecție aici. În ce privește libertatea mass media, mediile de uh, jurnalistice trebuie să obțină mai multe drepturi, mai multe libertăți uh, în ce privește relatarea uh, jurnalistică. Progresele sunt notabile, cei drept, dar încă nu putem vorbi în întregime de o, o libertate a presei câtă vreme există procese împotriva jurnaliștilor pentru uh, cele relatate despre acestea. Deci, uh, libertatea presei încă uh, nu este totală. Uh, cam atât din partea mea în legătură cu amendamentele. Sunt dispus ca și pe viitor în uh, grupul nostru să continui discuțiile, să continui contactul cu raportorii în umbră. Mulțumesc! Thank you, President. Mulțumesc, doamne președinte. Vreau să o felicit pe, să-l felicit pe raportor pentru acest raport. Am colaborat uh, de la prima prezentare a acestui raport. Am câteva observații. Prima, acest raport este unul echilibrat și reprezintă o abordare nouă, care mi se pare corectă și sublinează că Georgia este unul dintre cei mai buni parteneri din parteneriatul estic. Există o anumită dezbatere în legătură cu această abordare. Eu sunt în favoarea integrării cu Georgia. mi se pare realist să vorbim în, acest, în acești termeni despre relațiile noastre. Mulțumesc domnului Lisek că a regândit primul paragraf și a acceptat uh, sugestia mea de a recunoaște independența în regiunii. Pentru că, bineînțeles, dacă vrem să ajungem la o soluție acolo și să ajungem la rezultate semnificative, trebuie să uh, creștem colaborarea cu Rusia pentru a susține o, o situație normalizată în zonă. De asemenea, vrem să promovăm posibilitatea unei colaborări mai aprofundate între Uniunea Europeană și Georgia prin amendamentul 15. Suntem deschiși față, față de unele amendamente de compromis care mi se par necesare pentru că există multe asemănări în abordările diverselor amendamente. De asemenea, Salutăm amendamentele 5, 39 și 45, uh, unde se vorbește despre dialogul cu partidele de opoziție. Este necesar ca Georgia să consolideze acest raport și să promoveze un adevărat pluralism. De asemenea, este um, necesar un sistem judiciar independent în concluzie, putem susține acest raport și îl susținem în totalitatea sa și viziunea domnului Dizek din acest raport. Mulțumesc, doamna Lunacek. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș dori să-i mulțumesc raportorului în numele verzilor. Reprezintă o bază bună și de asemenea mulțumesc raportorului că a fost dispus să discute cu noi. Uh, sunt convins că vom putea ajunge la un acord în legătură cu mai multe amendamente. Mă bucur că uh, vorbiți în continuare de integrare în relațiile dintre Uniunea Europeană cu Georgia, chiar dacă nu știm care va fi rezultatul. De asemenea, summitul la semnătul de parteneriat UE, parteneriatul estic, s-a vorbit de asemenea despre integrare și este important să păstrăm acest termen. Sunt de asemenea de acord cu cei care spun că cele două teritorii, Oseția de Sud și Abhazia, trebuie să fie numite teritorii ocupate. Noi, Parlamentul European, deja ne-am exprimat în acest sens de mai multe ori amendamentul meu vreau să def- vrea să definească mai în detalii ceea ce înseamnă că Rusia susține activ din punct de vedere politic și militar aceste două teritorii și că au încălcat acordul de încetare a focului. Trebuie să se specifice clar ce înseamnă acest lucru că cele două teritorii sunt teritorii ocupate. Un alt lucru pe care îl susțin este faptul că Oseția de Sud este numită uh, Valea Cihan. Susțin acest amendament. Problemele care au fost deja menționate de către colega Tania Fayon și care apar deja în amendamentele mele se referă la mm, faptul că, cu toate că există progrese în ceea ce privește drepturile omului și sistemul juridic din Georgia, există neajunsuri în ceea ce privește lipsa implementării. Știu că este dificil ca Georgia, în special ca guvernul georgian, să accepte acest lucru. Cred că uh, îl datorăm cetățenilor Georgiei. Trebuie să facem referire la aceste probleme amendamentul 38 al Taniei Faion vorbește despre cazurile recente de avocați care au fost uh, bătuți de către poliție. Cred că este datoria noastră ca cetățeni și ca parlamentari să vorbim despre aceste lucruri și să le spunem autorităților georgiene că trebuie să cerceteze aceste fapte, să se asigure că sistemul polițienesc nu se implică și nu împiedică anchetele. De aceea am dori asemenea amendamente de asemenea în ceea ce privește libertatea mass media. Și aici mai rămâne mult de făcut pentru a susține societatea civilă. Um, sunt foarte optimistă și sper că vom ajunge la un acord. O altă problemă este amendamentul 32 pe care l-am depus eu. Din punct de vedere al uh, dreptății istorice, cred că trebuie să menționăm că regretăm că o propunere de pact de neagresiune din, de dinainte de 2008 a fost, mm, s-a propus un asemenea pact care însă nu a fost acceptat de către Saakashvili. Poate ar trebui să intrăm și în ceea ce s-a întâmplat înainte de invazia Rusiei. Sper că vom ajunge la un acord și Uh, aștept uh, negocierile cu domnul Lizec și propunerile de compromis. Mulțumesc, domnul Kohlicek. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, oarecum surprins să aud pe unii din colegii mei uh, vorbind de teritorii ocupate dar luptând în același timp pentru libertatea Kosovo. Dacă citim cu atenție amendamentele, eh, la amendamentul 1 al colegului Landsberg este exemplu, se zice așa, eh, Georgia este un stat eh, european care mm, cu succes a reușit să se înscrie pe calea democratizării. În același timp, uh, dacă uh, această afirmație este în contradicție cu, uh, cu afirmația că unele zone trebuie să fie considerate parte integrată a Georgiei. Nu poți să vorbești despre George ca un stat creștin, pentru că acolo există și teritorii locuite de musulmani. În cadrul Georgiei, problema este că anumite uh, norme uh, și valori sunt ușor diferite de cele din Uniunea uh, Europeană. E ca și când ai vorbit de drepturile omului în Albania și de și ca și când am compara cu normele uzuale din Uniunea Europeană de multe ori, de exemplu, drepturile minorităților sunt uh, incorrect aplicate. Acum să nu uităm că Georgia are vecini și nu vorbim doar, uh, doar de relația cu, dintre Georgia și Turcia, dar uh, sau Georgia și Armenia. E important în rezoluția asta să vorbim despre aceste relații, dar dacă avem negocieri de aderare cu un stat terț, atunci trebuie ca acel stat terț mai întâi să dobândească relații de bună vecinătate cu uh, vecinii din jur. 30 dintre amendamentele depuse vizează reluția, uh, relația acestei țări cu Rusia. Nici nu vreau să comentez dacă aceste amendamente se referă la teritorii ce țin de Georgia sau nu Eh, dar, eh, dar eh, dacă Georgia, Georgia ar putea fi considerată de către alt stat, de exemplu, și partea Turciei. Deci, problema este următoarea. Utilizăm criterii diferite în relația noastră cu statele din parteneriatul estic. Și în cazul Georgiei, Cred că trebuie să aplicăm uh, aceleași standarde pe care le uh, aplicăm și la alte țări. Deci standardele de democrație trebuie să fie aceleași. Mulțumesc. Domnule Coval. Mulțumesc. Ca întotdeauna, doresc să îmi uh, Eh, reafirm și de data aceasta eh, mulțumirea și satisfacția în legătură cu progresele realizate de Georgia. Însă vreau să întreb eh, raportorul cum vedeți evoluția raportului dintre opoziție și partidul de guvernământ. Cred că această relație este de importanță cheie pentru întregul sistem politic în Georgia în ce privește dezvoltarea economică, nu putem uh, nega uh, relați, uh, dezvoltările și progresele din ultima vreme. Însă ne punem întrebarea cum a evoluat în ultima vreme sistemul politic. Și mai este o chestiune. Trebuie să vedem în ce măsură Georgia este într-adevăr decisă să pășească pe calea europeană. Um, pentru că în rândul politicienilor de acolo, dar și în rândul politicienilor de aici, există, sau așa o percep eu, o oarecare reținere. Reținerea de partea europeană creează impresia în Georgia că este foarte puțin probabilă această perspectivă europeană a Georgiei. Că acest lucru este ceva real sau că, de fapt, uh, este doar vorba despre percepții politice anume, este că totul altceva. Mulțumesc. <clears throat> Mrs. Soyulan, please. Mulțumesc, uh, doamna Soyulan. Mulțumesc, domnule președinte, și eu vreau să mă alătur colegilor care deja l-au felicitat pe raportor. Dacă îmi permiteți, aș dori să mai adaug ceva dacă vă uitați la importanța pe care o va avea acest raport în Georgia, după părerea mea, ar trebui să încurajăm partidele politice și cele din opoziție să vadă perspectiva europeană. Pentru că dacă citiți raportul cu grijă, Există și perspectiva unui acord de liber schimb. Și mi se pare că de aceasta are nevoie uh, Georgia, comerț din partea Uniunii Europene. Ar trebui să încurajăm partidele, partidele politice din Georgia să continue cu reformele și să se apropie de instituțiile europene. Următoarea idee se leagă de faptul că liberalizarea vizelor poate să că acest raport oferă o perspectivă clară în legătură cu liberalizarea vizelor. Însă, dacă ne uităm la text, și sper că întregul raport va avea un efect pozitiv în general în regiune, și că va avea un efect pozitiv transfrontalier, încurajând alte state să uh, urmeze exemplul Georgia, cum a, state cum ar fi Armenia și Azerbaijan, în ceea ce privește rolul Rusiei și în teritoriile ocupate. Aș fi și mai strictă aici și nu aș cere doar Federației Ruse, Ruse să își urmeze obligațiile internaționale și de a renunța la ocuparea Abhaziei și a Oseției de Sud, ar trebui să cerem acest lucru din, din partea Federației Ruse să își respecte uh, obligațiile internaționale. Domnule Lizek, dacă doriți să încheiați się bardzo krótko, żeby nie zajmować Państwu czasu. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât se poate de succint și să rezum uh, comentariile făcute. Vă mulțumesc mai întâi pentru toate uh, amendamentele și am încrederea că vom avea timp să negociem aceste amendamente. Sunt convins și după dezbaterea de azi că vom găsi un astfel de compromis. Domnul uh, Coval a avut două întrebări concrete. Eu nu mă simt măsură să vă, uh, uh, să vă răspund la aceste chestiuni care erau pe fondul propun, probleme. Eu sunt doar raportor în această chestiune și uh, întrebarea dumneavoastră în principiu se adresează eșalonului uh, de conducere din Georgia, nu neapărat mie. Um, ar trebui să întrebați pe politicieni, pe politicienii gruzini să vedeți care este percepția uh, lor. Însă, împărtășesc uh, rezerva dumneavoastră că multe uh, demersuri strenează prea mult și că de aceea există posibilitatea să, uh, să se considere că există o oarecare lectoare. Tocmai de aceea, în raportul meu, sugerez să se realizeze cât de repede o poziție comună a tuturor grupurilor parlamentare, a tuturor comisiilor, pentru a găsi o, un răspuns Uh, univoc. În ce privește uh, determinarea uh, georgienilor de a mai aștepta până la apropierea, aderarea la Uniunea Europeană, în ce privește răbdarea lor, um, această întrebare trebuie pusă de asemenea în Georgia. De vom avea o reuniune cât se poate de curând cu președintele Parlamentului gruzin. În ce privește raportul dintre opoziție și partidul de guvernământ, um, că democratizarea s-ar uh, petrece mult prea lent. E bine, aici pot să vă spun că sunt de acord cu dumneavoastră, cu siguranță uh, reproșurile făcute în această chestiune sunt uh, de obicei pertinente. În cazul Uh, alegerilor, uh, obiecțiunile uh, au fost ridicate nu în legătură cu ultimele alegeri, ci cu cele două alegeri premergătoare. Au existat delegații din partea UE și din partea Parlamentului European care au constatat acest lucru. La ultimele alegeri nu au existat însă obiecții majore. În munca mea pe marginea acestui raport am fost de trei ori în Georgia am purtat discuții cu toți reprezentanții guvernului, eh, dar și cu partide din opoziție, inclusiv cu partide neparlamentare, extraparlamentare. Am vorbit cu reprezentanții minorităților, cu eh, reprezentanții unor eh, fundații germane, franceze, britanice și toată lumea a spus că direcția este cea bună, că există uh, un partid uh, democratic care a ales în mod, a, a, a, a ajuns uh, în mod democratic la un rezultat de două treimi uh, de majoritate parlamentară. Acest lucru încă nu se dasorează însă uh, Uh, unei, unei combatere a opoziției, ci pentru faptului că, sau unor falsificări, ci faptului că uh, nu există opoziție pe măsura acestei, uh, acestui partid. Din păcate, cei 10 contracandidați pe care a avut la ultimele alegeri primarul Tiflisului nu au, nu au reușit să se înțeleagă între ei, s-au certat între ei și astfel au dat uh, Uh, câștig de cauză uh, celuilalt uh, competitor. Deci eu cred că în plan politic, economic, financiar merită în continuare să ajutăm Georgia. Asta este direcția cea bună și așa putem noi contribui și mai mult la democratizarea mai rapidă a Georgiei. Mulțumesc! <clears throat> Da, Mulțumesc! Trecem acum la următorul punct de pe de zi și anume negocierea acordului de asociere UE-Ucraina. Înainte de a da cuvântul domnului Gutko, aș dori să vă reamintesc trei lucruri. În primul rând, că în această dimineață, chiar aici, în această sală, a fost prezent uh, ministrul de externe al Ucrainei și am avut o discuție cu domnul sa. În al doilea rând, că astăzi, exact când aveam noi acea discuție, s-a anunțat că Iulia Timoșenko a fost condamnată la șapte ani de închisoare și, în al treilea rând, Decizia Comisiei INTA a fost de a își amâna votul în legătură cu avizul lor. Iată, vreau să vă comunic aceste trei elemente înainte de a începe discuția, iar acum dau cuvântul domnului Legutco. Uh, <clears throat> thank you, Mr. Chairman. Uh... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, Mulțumesc uh, tuturor raportorilor din umbră și colegilor care au depus amendamente. E vorba de aproximativ 140 de amendamente. Ei ne-au ajutat în uh, elaborarea raportului și cred că uh, reacțiile dumneavoastră au fost foarte benefice. Există anumite puncte care mai trebuie încă discutate și asta o vom face în viitor apropiat, dar cred că totuși am ajuns la uh, o serie de compromisuri pozitive. Știți că situația din Ucraina este în continuă evoluție, lucrurile se schimbă în fiecare zi, sau cel puțin asta s-a întâmplat în ultima vreme. Se registrează și multe elemente negative, dar în ciuda acestora, eu sunt convins că uh, înțelegem cu toții importanța Ucrainei pentru Uniunea Europeană și înțelegem că este interesul nostru reciproc să uh, ne consolidăm relațiile cu ei. Poate că avem opinii, opinii diferite, dar subliniez că uh, diferențele de opinii se referă la mijloacele pe care dorim să le utilizăm pentru a ne atinge scopurile propuse. Despre scopuri, aici cred că există un consens între noi. E vorba de a avea relații bune și de a construi o societate uh, democratică, stabilă, prosperă în Ucraina, care să respecte principiile uh, uh, economiei de piață, stat de drept, să-și protejeze minoritățile și să respecte toate standardele de bază ale unei unui regim democratic constituțional modern. După cum am mai spus, acordul de asociere ar trebui văzut ca fiind un instrument esențial în uh, îndeplinirea acestui obiectiv a integrării Ucrainei uh, în Uniunea Europeană și pentru ambiția noastră de a permite Ucrainei să devină un stat membru al Uniunii Europene, sigur, pe termen lung. Pentru mulți ucrainieni, cred eu, pentru majoritatea acestora, perspectiva uh, unei aderări e foarte necesară, e ca luminița la capătul tunelului. De aceea subliniez această, am pus accentul pe această perspectivă europeană a Ucrainei, dar sigur asta trebuie bazată pe o politică de reforme sistematice. Știm cât de importante au fost reformele, dar sigur că încă nu s-au întreprins reforme în toate domenii. Cadrul oferit de acest acord constituie o modernizare foarte importantă pentru Ucraina, cât și o foaie de parcurs pentru reformele sale interne. Acestea fiind spuse, Vreau să mă refer la cele spuse de domnul președinte în legătură cu cele întâmplate azi. După cum știm, n-a fost o zi bună pentru noi și pentru prietenii Ucrainei. Și cred că ar trebui să ne îngăduim un moment de reflexie ca să vedem exact ce, să, ce e mai bine de făcut pe termen scurt Eu mă voi întâlni cu raportorii din umbră mâine și le voi sugera să amânăm votul ca să avem o abordare mai prudentă și rațională în legătură cu cele ce se pot face în continuare. Mulțumesc! Viețul președintele, domnul Șimieț nu uh, poate rămâne mult timp, așa că i-aș da cuvântul și doar apoi uh, îi voi da cuvântul domnului Kovacev. Mulțumesc! Acum, uh, raportorul a făcut exact propunerea pe care vreau să o fac eu. Uh, situația e foarte volatilă, nu poate fi prevăzută și practic subminează compromisul și discuțiile pe care le-am avut anterior de susțin propunerea raportorului să amânăm votul. Mulțumesc. Thank you very much, Mr. Mulțumesc și acum domnul Covace are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnule Gutco pentru propunerea făcută. Cred și eu că trebuie să să ne acordăm un moment de gândire, să regândim compromisurile, mai ales 2, 4 eh, și 5, în lumina informațiilor de azi. Bine, veștile acestea nu schimbă, de fapt, eh, realitatea că Ucraina are nevoie de Europa și Europa are nevoie de Ucraina, dar nu trebuie să comitem nici greșeli. Trebuie să spunem că noi avem nevoie de o Ucraina democratică, care să respecte drepturile omului, statul de drept și nu o Ucraina care se întoarce la un regim totalitar. Eu aș dori ca Ucraina să devină un partener de încredere al Uniunii Europene și sper că ne putem consolida relațiile, inclusiv spre beneficiul uh, cetățenilor ucrainieni. Sperăm că se vor putea respecta valorile democratice și sperăm că putem, uh, vom putea utiliza toate instrumentele politice necesare ca Ucraina să se întoarcă pe calea democrației. eu cred că astăzi uh, s-a înregistrat o situație rarisimă. În aceea zi, când uh, se afla aici reprezentantul unei țări în fața noastră și încerca să ne convingă că ei se conformează tuturor regulilor democratice, ei bine, în același moment ne-a parvenit uh, informația sentinței și e o situație regretabilă, pentru că noi așteptam semnale politice contrare din Ucraina. Speram să nu se întâmple acest lucru și nu ne-am, nu ne-am dorit în niciun caz să se întâmple așa ceva, dar oricum aștept întâlnirea de mâine cu raportorii din umbră și susțin și eu amânarea votului. Mulțumesc! Now the last... Mulțumesc și acum ultimii doi raportori din umbră, domnul Schulz, vă rog. Ich möchte... Vreau să mulțumesc și eu raportorului care a reușit să Uh, integreze majoritatea amendamentelor din partea noastră uh, privind democratizarea, libertățile și așa mai departe. Domnule raportor a zis că trebuie să ne luăm mai mult uh, timp pentru examinarea amendamentelor. Uh, sunt de acord dacă ne luăm mai mult timp și pentru compromisul 5. Și negocierile nu trebuie nici ele purtate și continuate sub presiune politică. Nu trebuie să încheiem procesul până la sfârșitul anului. Și azi uh, am avut uh, prilejul să constatăm că și pentru acest dosar trebuie să afectăm suficient timp să vedem mai întâi uh, care este calea pe care uh, va păși în zilele următoare Ucraina. Eu nu cred că este uh, o coincidență că tocmai în momentul acesta când a venit în fața noastră primul ministru de externe, am primit această lovitură pe la spate Eh, deci, pe de o parte, ni se spune că facem progrese pe calea democratizării, pe de altă parte, ni se arată foarte clar că, de fapt, ucrainienii își eh, suprimă opoziția, o combat eh, și o bagă în temniță. Mulțumesc. ia... Domnul Kovlicek, Mulțumesc, domnule președinte. Nu știu ce a zis uh, domnul Schulz, poate în țara dumneavoastră e posibil ca unii judecători să fie influențați prin decizii politice, uh, poate chiar mai mult decât în Ucraina. Dar uh, cu siguranță că știți că președintele Ucrainei a propus ca pentru delicte economice să nu fie întemnițat nimeni. Și tocmai de aceea Parlamentul a urmat aceste declarație și a decis în consecință. Domnul ministru de externe nu a spus asta. Însă, cred că Raportul este foarte bine pregătit, foarte realizat. Sunt niște aspecte tehnice care încă trebuie lămurite. Vorbim despre energie electrică, despre gazoducte, Ehm, unde, unde mai avem nevoie de lămuriri. Ehm, am vorbit eh, într-o altă rezoluție a noastră și despre consolidarea cooperării cu ceilalți parteneri din regiune. Asta e valabil și pentru Ucraina. Dar, evident că ehm, eh, problema centrală a transmiterii, a transportului de gaze eh, cu caracter tranzitoriu, această chestiune nu este cuprinsă și același lucru uh, Uh, acest lucru ne uh, obstrucționează puțin. Um, eu cred că la 142 de amendamente avem suficiente de rezolvat și uh, trebuie să recunoaștem că în ce privește procesul de asociere, Ucraina se află pe un loc fruntaș. Mulțumesc. Domnul Broc, domnule președinte, doamnelor și domnilor colegi, mă alătur unora dintre colegii mei antevorbitori și vă spun că în ultimele săptămâni am vorbit mult despre uh, respectarea normelor statului de drept în anumite uh, procese și proceduri. Am crezut că și de partea ucraineană va exista înțelegere față de aceste comentarii, observații, de aceste dezbatere noastre. Azi, azi am observat că nu este deloc așa. Situația nu s-a simplificat astăzi. Deloc, din potrivă. Sunt uh, nesigur și uh, uh, uh, mă afectează cu atât mai mult cu cât uh, sunt extrem de interesat de stabilitatea Ucrainei. Este, uh, Ucraina este țara cu poziția cea mai strategică în Europa azi. Fără îndoială. Numai că trebuie să punem în cumpănă interese versus valori. Și trebuie să vedem în ce măsură și în care din puncte uh, se, se întrepătrund uh, aceste uh, curbe, unde, unde putem să ajungem la un numitor comun. Nu știu dacă o a doua lectură ne va ajuta, nu știu dacă nu știu dacă vizita lui Ianucovici va mai avea loc, nu știm ce se va întâmpla cu vizita prevăzută de Barroso acolo. Deci și eu consider că nu trebuie să uh, ne pripim uh, uh, și trebuie mai degrabă să așteptăm. Nu știu dacă putem să o convingem pe doamna Ashton ca să vină viitoare în plenară să ne ofere un, un, un comentariu sau, sau să adoptăm o rezoluție în noiembrie în, la Strasburg. Deci, deocamdată trebuie să lămurim uh, situația în plan intern, apoi trebuie să transmitem semnale foarte clare, dar nu trebuie să, uh, să acceptăm sub presiunea politică uh, anumite definiții Uh, ale statului de drept așa cum le, interpre, uh, le interpretează alții. Deci statul de drept trebuie să fie o definiție de la care nu putem să uh, deviem. Da? Deci înțelegem că există probleme, dar trebuie să, ca lucrurile să meargă în direcția cea bună. Iar deocamdată observăm că lucrurile merg în direcția greșită. Și în Moldova și în Georgia lucrurile nu merg, nu merg tocmai așa cum am vrut. Dar Ucraina a fost pe calea cea bună și acum iată că avem această, această fisură, acest, um, acest uh, contrapos, pas făcut. Deci, uh, dacă, dacă acceptăm argumentația că, de fapt, în plan economic și în planul reformelor structurale și așa mai departe, Ucraina a făcut tot ce trebuia făcut, atunci ne vindem sufletul la diavol. Deci, uh, haideți să așteptăm să le mai oferim o șansă, să le oferim semnale foarte clare și uh, să. Eu cred că, de altfel, mesajul uh, pe care l-a primit din partea noastră ministrul de externe a fost foarte clar și așadar dacă colegul raportor este de acord, atunci atunci eh, haideți să mai așteptăm puțin cu analizarea amendamentelor, poate chiar să mai adăugăm unele amendamente noi în lumina evenimentelor recente. Eh, eh, sigur că acest lucru trebuie făcut și având, ținând cont de uh, avizul pe care INTA trebuie să-l dea. Dar uh, dacă INTA și-ar fi dat avizul astăzi, atunci uh, s-ar fi considerat că am mers înainte business as usual și n-am fi, uh, n-am fi ținut cont de uh, aceste realități. Să nu uităm că și unele relații comerciale depind de aceste negocieri, deci să mergem înainte cu precauție. Mulțumesc! Doamna Uiland, mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că amânarea acordului de asociere cu Ucraina nu este în interesul Uniunii Europene. Eu înțeleg, sigur, că astăzi mulți colegi sunt șocați și reacția lor este una emoțională și poate e bine, într-adevăr, să amânăm puțin decizia, însă știm cât de complicată e situația acestei țări dar eu sunt convins că cele întâmplate în această dimineață nu reprezintă o coincidență. Sure that uh, there are some... Și sunt convinsă că mm, evenimentele de astăzi bucură foarte mult pe unii de la Moscova. Săptămâna trecută m-am întâlnit cu mai mulți reprezentanți ai uh, Parlamentului Ucranian la Strasburg uh, și, și alți colegi s-au întâlnit cu ei, era vorba de, și de parlamentare ai coaliției și din opoziție și colegii mei de la ALDE, în ciuda poziției lor, în ciuda celor întâmplate cu Iulia Timoșenco, în ciuda poziției politice a interlocutorilor noștri, și vreau să spun că oricum, sigur, trebuie respectată uh, independența magistraturii, dar oricum toți interlocutorii noștri au, uh, s-au pronunțat în favoarea încheierii acestui acord, spunând că este foarte important și că, spunând că ei doresc să se integreze în Uniunea Europeană și nu doresc să se îndrepte spre Est, să recadă sub controlul Moscovei. Știm cu toții că Rusia face presiuni și utilizează diverse mijloace, fie pe cale amiabilă, fie nu să încheie un acord amal precum cel pe care l-au cu Belorusia și cu Kazahstanul. Dacă noi în Europa nu înțelegem acest aspect, care este unul cheie, îmi pare rău, dar vom lua o, uh, ale, vom, vom lua o decizie greșită. Deci, în ciuda aceste atmosfere și acestor declara- declarații pe care le-am putut auzi azi, sugerez și sper că totuși putem da dovadă de pragmatism și putem înțelege care este miza și ce se întâmplă în vecinătatea noastră de la Est. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Mi-amintesc că am văzut o astfel de știre că Moscova nu e satisfăcută de decizia luată la Kiev. Levski, please. Mulțumesc acum domnul Zalewski. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc și în calitatea mea de raportor al Comisiei INTA în legătură cu acest acord de liber schimb. Și mulțumesc colegilor de aici, de la AFET, că v-ați gândit la amânarea votului în comisia dumneavoastră pe această rezoluție. Noi am decis acest lucru astăzi în comisia noastră. Este foarte important să coordonăm programul comisiilor. Cred că cu toții am fost șocați când am auzit despre sentința uh, din Ucraina, care reprezintă maximul, maximul, o sentință maximă conform codului penal ucrainean și consider că astăzi este foarte important ca toți cei din Parlament care cărora le pasă despre integrarea europeană a Ucrainei să trimită un mesaj foarte clar autorităților ucrainene că nu acceptăm încălcarea democrației și că ne-am săturat de deciziile autorităților ucrainiene. Nu vorbesc aici despre sentință, nu vreau să intru în discuția despre relațiile dintre tribunal și autorități. Însă, în mod clar, săptămâna trecută s-a discutat în Parlamentul Ucrainei și în uh, Consiliul Suprem despre decriminalizarea anumitor uh, articole din Constituție care stau la, din, din codul penal care stau la baza acestui proces și ceea ce se aștepta nu s-a întâmplat. Nu ne pasă de societatea ucraineană de cetățeni și acest acord este unul pentru cetățenii Ucrainei. Ne, ne mulțumește profund faptul că autoritățile periclitează relațiile noastre și periclitează interesele cetățenilor Ucrainei. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamna Nicolae. Mulțumesc, domnule președinte. Am să vorbesc în românește fără îndoială că statul de drept trebuie să constituie o preocupare pentru noi toți. m aș fi bucurat să constituie o preocupare și în relația cu țări membre ale uniunii europene pentru că astfel de procese s au întâmplat inclusiv în țara mea și ele au vizat uh, foști uh, lideri uh, ai unor partide aflate acum în uh, opoziție. Dar n-aș vrea să creăm un uh, Uh, o dezbatere pe acest uh, subiect pentru că nu înțeleg de ce o situație care vizează un caz într-un uh, proces penal trebuie să ne împiedice să examinăm acordul nostru cu Ucraina, relația noastră cu Ucraina și asta în interesul atât al europenilor cât și al ucrainienilor fără îndoială procesul doamnei timoșenko va avea o soluție în acord cu legislația ucraineană iar eu până în acest moment nu am elemente care să denote o influență clară a politicului în uh, justiția ucraineană. nu cred că este bine să amânăm acest vot doar cu această motivare sau oricum fără această motivare pentru că raportul este foarte bine scris raportul este foarte coerent și corect din punctul meu de vedere dacă va trebui să găsim o serie de amendamente și aceasta presupune timp cred că aceasta este motivarea corectă pe care o trebuie să o dăm uh, amânării raportului nu alte elemente generate de mă rog o emoționalitate care astăzi este mai accentuată în raport cu o situație specifică în ucraina. Uh, de regulă în uniunea europeană nu au fost foarte multe lor de poziție în favoarea unor persoane și cred că în relațiile cel puțin cu statele din proximitatea estică trebuie să privilegiem uh, relațiile cu statele cu cetățenii în raport de valori și nu de persoane. de aceea cred că va trebui să găsim o soluție și asta spun în, grupul, în numele grupului alde ca să discutăm foarte clar uh, forța acestui raport în așa fel încât el să fie benefic pentru ambele părți și nu să constituie o posibilitate de a amâna uh, o dezbatere pe un dosar uh, în agenda noastră în raport de procesele doamnei Timoșenko. thank you. <clears throat> Mr. Kowal, please. Mulțumesc, Domnule președinte, vă mulțumesc. Și mă alătur acelor uh, lor de cuvânt conform cărora uh, practic toate uh, grupurile politice uh, din Ucraina, cu excepția unor extremiști, consideră că negocierile ar trebui să continue. Același lucru, de altfel, a, spus, a fost declarat și de doamna Timoshenko. Um, și în cazul verdictului în uh, speța Timoșenko, am uh, susținut același lucru. Ehm, chiar dacă nu suntem mulțumiți de acest uh, verdict. Cred că acordul trebuie continuat și trebuie adoptat până la sfârșitul anului. Trebuie să vedem, evident, în ce măsură și în cum, cum se vor crea premisele pentru punerea în aplicare a acordului. am auzit uh, astăzi reproșuri, reproșuri care au fost adresate la uh, uh, ministrului de externe ucrainean, dar care vizează un sistem întreg, așa cum, cum nu vizează nici persoana doamnei Timoșenko, ci vizează un sistem. Există probleme în Uniunea, în Ucraina, care trebuie avut în vedere în relația UE cu Ucraina. După Revoluția Portocalie din Ucraina, acum locuitorii Ucrainei se așteaptă ca aceste negocieri să fie încheiate, să se încuneze cu succes. Eu cred că uh, coincidența între, între prezența ministrului de externe aici și, uh, și uh, pronunțarea verdictului în cazul Timoșenko este într-adevăr o coincidență și nu trebuie supraapreciată. Negocierile trebuie finalizate, continuate și finalizate și cred că vom putea răspunde la aceste chestiuni pur politice altă dată. Nu trebuie ca aceste emoții ale momentului să ne influențeze atât de mult încât să punem sub semnul întrebării încheierea acordului. Mulțumesc! Domnul Asbergis, aveți cuvântul, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Yes, more remarks similar to some Da, sigur, toată lumea a făcut uh, remarci. Bun, dacă noi reacționăm ca protest uh, împotriva uh, sentinței în procesul Timoșenko și atunci rezultatul este amânarea practic la calendele grecește a acordului, atunci devine o pedeapsă Trebuie să ne gândim la Ucraina și la cetățenii ucrainieni. Că de obicei ne gândim la popoarele țărilor cu care uh, uh, vrem astfel de acorduri. Mul- Mulțumesc, domnul Broc, dar 30 de secunde, vă rog. Uh, um, nu sunt sigur cum ar trebui să procedăm atunci, având în vedere penultima intervenție să continuăm business as usual sau nu. Eu cred că zilele următoare ne vor da răspunsul în acest sens. Să nu trezim la partea ucraineană impresia că acum ne-am speriat și că nu se întâmplă nimic până la anul viitor, când poate se face din nou un schimb de delegații. Cred că uh, Eh, trebuie să se întâmple mai întâi ceva la Kiev, eh, ceva care să eh, facă posibile soluții interimare, astfel încât niciuna, niciuna din părți să nu-și piardă onoarea. Mulțumesc. Ok, thank you. <clears throat> Actually... Bine, mulțumesc. Aici am menționat care sunt opiniile principale. Una ar fi să amânăm votul și altă opinie ar fi că o uh, amânare a termenului pentru depunerea amendamentelor ar fi un motiv bun și o a treia poziție ar fi să nu amânăm deloc. Deci astea vor fi, acestea vor fi pozițiile consemnate la procesul verbal. Dar trebuie să luăm și o hotărâre. Domnul Kowal, acum 30 de secunde. Krótka odpowiedź posłowi Brokowi. Ja, ja po prostu sądzę, że my... Mulțumesc. Vreau să răspund foarte pe scurt domnului Brock. Trebuie să transmitem un semnal univoc, un semnal politic pentru aceste negocieri există un mandat foarte clar, există o procedură, o metodologie de urmat. După semnare, la momentul ratificării, cred că putem răspunde și la unele chestiuni politice care deocamdată acum sunt în cumpene. Cred că e clar. Thank you very much. Now... Da, mulțumesc. Acum dau din nou cuvântul domnului Legutco. Oh, <clears throat> thank you, ladies and gentlemen, for... Mulțumesc, doamnelor și domnilor pentru cuvintele dumneavoastră și pentru susținerea acordată. Eu cred că s-au ridicat aici diverse probleme. Aici problema principală, sigur, și întrebarea principală este ce vom recomanda noi. Suspendarea negocierilor într-un acordul de asociere sau încheierea și, uh, negocierilor. Eu unul nu am nicio îndoială și spun că trebuie să recomandăm ultima soluție. Deci să continuăm. Însă, au existat aceste evoluții recente pe care le cunoaștem și care ne cauzează multe îngrijorări. Așadar, am sugerat să ne gândim la amânarea votului ca să putem vota la rece, ca să înțelegem exact ce s-a întâmplat astăzi. Că, sigur, evenimentele de astăzi au stârnit multe reacții emoționale, lucru de înțeles. M-ar fi surprins să, să se întâmple altfel. Dar trebuie să luăm o decizie prudentă și să con- combinăm elementele divergente care au apărut și să recomandăm încheierea negocierilor și să dăm un semnal clar către Ucra- autoritățile ucrainiene și anume că noi nu acceptăm practicile la care am fost martori. De aceea, când am auzit aici uh, cele spuse, cred că a fost uh, de acord cu uh, toate propozițiile pe care le-ați rostit. Sigur, toată lumea are dreptul la propria părere. Însă trebuie, până la urmă, să încercăm să avem o poziție coerentă în interesul Uniunii Europene și în interesul poporului ucrainian. Că guvernele vin și pleacă, partidele vin și pleacă de la putere, dar, până la urmă, oamenii, poporul rămâne. Mulțumesc, spune președintele. Am înțeles că dumneavoastră veți întâlni cu raportorii din umbră mâine și atunci sunt convins că lucrurile vor fi reevaluate, ceea ce ne va permite să ne apropiem de, de luarea unei decizii. Vă mulțumesc și acum, în punct de pe ordinea de zi, E vorba de raportul domnului Galler, care a fost șeful delegației Comisiei pentru Afaceri Externe la Uniunea Africană. La o întâlnire care a avut loc pe 1 și 2 septembrie la Addis Abeba. Deci, dau cuvântul domnului Galler pentru a ne prezenta concluziile. Much colleagues, um, indeed we had a, we had a, yeah, yeah. Intervenție fără microfon. Yes, uh, thank you, President, and thank you, colleagues, for your interest. Mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc pentru interes, din stimați colegi, în măsura în care există. Am avut o delegație de trei persoane uh, la Uniunea Africană. Uh, mi-ar fi plăcut să fie o delegație mai numeroasă, având în vedere uh, mandatul politic. Și pot să vă spun că a fost o, o, o delegație din punct de vedere al uh, Comisiei Afeci, și nu din punct de vedere al ajutorului pentru dezvoltare. Am vrut să uh, evaluăm și viziunea Uniunii Africane ca uh, partener pe viitor al Uniunii Europene, dar am vrut să vedem și care este situația creării de capacități și noi competențe pentru contingentele Uniunii Africane vrem să aflăm în ce măsură Uniunea Europeană dorește să devină un partener relevant și să-și asume un rol cheie în zonă. Am, am întâlnit cu comisarul pentru pace și securitate și pentru cel uh, pe probleme economice acolo. În Eh, iar pentru că am întâlnit, am avut această întâlnire la, în Etiopia, ne-am întâlnit eh, și cu primul ministru etiopian și cu ambasadorii Africii de Sud, a Algeriei și uh, ambasadorul Statelor Unite la Uniunea Europeană, la Uniunea Africană. Um, uh, am avut o masă rotundă cu toți ambasadorii din statele UE acreditați acolo. Care sunt concluziile noastre acolo? Concluzia este că Uniunea Africană trece încet, cu pași mărunți, de la potențial la rezult, prime rezultate. Uniunea Europeană a, fost, a avut un rol cheie în definirea unor uh, capacități și competențe ce vor abilita uh, Uh, Uniunea Africană uh, să participe la, în mod efectiv la uh, consolidarea și stabilitatea pezițajului politic african. Eu cred că suntem bine reprezentați și în mod adecvat reprezentați. Avem o delegație pe lângă Uniunea Africană care joacă un rol fundamental în a întreține dialogul continuu cu Uniunea Africană cu privire la progresul realizat în, de Uniunea Africană și eh, cu privire la situația eh, diferitelor focare de criză din Africa. Cred că trebuie să continuăm asistența noastră, dar Uniunea Africană trebuie să își eh, găsească și resurse proprii de finanțare. În, în, mod, în plan instituțional, finanțarea trebuie să fie în principal asigurată de Uniunea Africană. Partea considerabilă de contribuție Eh, care acum eh, este pusă sub semnul întrebării pentru că provenea din Libia lui Gaddafi. Aici eh, trebuie să vedem cum pot fi înlocuite acele fonduri care deocamdată sunt sistate. Însă ehm, am salutat dacă statele africane ar putea compensa această contribuție și cel mai bine, evident, ar fi dacă Libia și-ar continua, ar continua să-și asume acest rol constructiv în Uniunea Africană există și alți uh, actori globali în Africa care ar putea să-și asume anumite răspund, responsabilități. Este importantă cooperarea panafricană în contextul prezenței tot mai uh, uh, acute a, a Chinei, inclusiv în planul investițiilor financiare. O chestiune importantă discutată a fost cea a regimului de proprietate eh, la nivelul african. Eh, nu trebuie să vă ascund faptul că eh, au existat critici, nu din partea noastră, din partea NATO, de ce drept, dar am subscris la ele, în legătură cu eforturile Uniunii Africane de menținere a păcii a fost atitudine de genul că voi europeni și unată n-ar fi trebuit să începeți acea campanie și că am fi putut să rezolvăm uh, situația noi foarte bine, dar acum iată ce s-a întâmplat. Deci uh, și în Parlamentul acesta s-a spus că dacă uh, n-ar fi trebuit să intervenim la Benghazi, n-ar fi trebuit să se intervine din partea Occidentului și Acum, în noile circunstanțe, evident, noi suntem dispuși să uh, cooperăm cu Uniunea Africană și pe acest plan. Apoi, Uniunea Africană este activă în uh, uh, ce privește misiunea AMISOM în Somalia și lupta împotriva formațiunii paramilitare al Shabab este un rol cheie pe care și-l asumă acolo și arată că în această privință Uniunea Africană este capabilă să gestioneze criza. În plus, crizele africane în principiu ar trebui soluționate de africani. Când am vorbit cu comisarul la Mamra, cel responsabil pentru pace și securitate, a adus în discuția asistența materială și financiară pentru creare de noi capacități și competențe pentru ca a face Uniunea Africană mai eficace în intervențiile sale. În legătură cu misiunea AMISOM, a spus uh, în mod termen foarte clar că uh, li s-a promis de către partea europeană să, de exemplu, uh, elicoptere de luptă cu care să poată combate mai eficient pirații și formațiunile paramilitare, dar că partea africană n-ar fi primit răspuns nici din partea UE, nici din partea altor uh, uh, foruri, uh, Consiliul de Securitate al ONU, de exemplu. Eu cred că există posibilitatea să, să fie constituit un consens general Uh, în Uniunea Africană. Uniunea Africană nu poate fi condusă, un continent uh, întreg nu poate fi condus doar de sus în jos, deci trebuie susținute și acele organizații care lucrează în paralel, care au aceeași agendă politică. Anul viitor, în vară, uh, Uniunea Africană va lansa o inițiativă pentru crearea unei piețe interne africane. Până atunci, uh, eforturile de consolidare a organizațiilor regionale vor continua ca factor cheie pentru integrarea relațiilor economico-comerciale de acolo. Um, în ce privește scrutinul democratic în, Uniunea, în Africa și în țările Uniunii Africane, există încă rezerve uh, uh, în ce privește uh, coerența proceselor decizionaze de acolo. Colegii noștri africani au, sunt oarecum marginalizați atât instituțional cât și geografic și cel puțin așa ne-au relatat și de aceea ar trebui să continuăm efortul nostru de susținerea lor în plan bilateral cu Etiopia, am, ne-am întâlnit cu primul ministru. E un tip dur, dacă îmi permiteți această sintagmă. În acest uh, con al Africii atât de fragil, uh, Etiopia are un, un rol, uh, o influență oarecum stabilizatoare. Și cu toate acestea, nu suntem mulțumiți de exercițiul democratic de acolo. A, de două ori, din 2005 încoace, am avut uh, misiuni de observare a alegerilor acolo, care nu au a, uh, fost lăsate să-și prezinte raportul final. Da? Noi am spus că este inacceptabil ca a, uh, așa ceva să se întâmple și că Parlamentul nostru nu poate tolera așa ceva. A, um, a, um, consecințele ar putea fi, spre exemplu, ca în memorandul de, de înțelegere uh, cu Tunisia, unde sunt observator șef, de exemplu, am, am căzut de acord asupra reîntoarcerii observatorului șef care, uh, uh, după reîntoarcere, să prezinte un, să-și prezinte raportul. Și această situație trebuie să poată fi posibilă și în Etiopia. În ce privește rolul Parlamentului European cred că ar trebui să ne menținem sprijinul instituțional pentru Uniunea Africană ca element cheie de consolidare a uh, uh, capacitării instituționale a țărilor africane. Uh, această, acest sprijin trebuie să fie legat de o condiționalitate în privința performanțelor părței africane și pentru că uh, uh, a arătat și a arătat deja rezultate, trebuie să continuăm uh, sprijinul material și financiar a, în anumite zone africane, acolo unde acest lucru și-a demonstrat eficacitatea. Se recomandă de asemenea crearea unei linii de buget pan-africane pentru a susține proiecte de tip pan-african. În decembrie anul trecut am avut un summit UE-Africa și colegii noștri africani au spus că trebuie să trecem dincolo de logica și exercițiul ACP. Deci trebuie să trecem dincolo de acordul de la Cotonou uh, și de aceea uh, uh, la Addis ni s-a spus că Uniunea Europeană trebuie să aibă o singură și aceeași abordare politică față de țările africane. Poate că Uh, trebuie să mai vorbim uh, la nivelul uh, Parlamentului European de coroborarea acestor două abordări, cea în temeiul acordului de la Cotonou și cea despre care tocmai vă vorbesc. Um, în ce privește dialogul, dialogul politic cu Uniunea Africană, um, am abordat în, cu insistență problema autofinanțării și responsabilizării Uh, Uniunii Africane. Eu mi-aș dori ca în Comisia AFET să avem un contact anual cu Uniunea Africană, în special pentru că cred că uh, trebuie să facem față crizei de pe acestui continent, continent care este până la urmă învecinat cu noi, uh, dar chiar și crizele mai îndepărtate geografic de, de Uniunea Europeană au impact asupra noastră. Deci, cred că trebuie ca în calitate de Comisia AFET să privim și mai la sud decât doar la vecinii din Africa de Nord. Mulțumesc! Cred că avem acum o imagine destul de clară în legătură cu părerile celelalte părți, însă în ceea ce privește aceste propuneri, ni se par niște propuneri bune. Dacă mai dorește cineva să adauge ceva sau să pună întrebări, dacă nu, vă mulțumesc foarte mult, mulțumim domnule Galer și vă reamintesc că, vă reamintesc că mâine între ora 12.30 și 1.45 îl vom avea pe comisarul Fiule care ne va vorbi despre pachetul extindere. Vă mulțumesc!